Good afternoon, colleagues. Um, we... Bună ziua, stimați colegi. Vă propun să începem cu punctul 17. Cei care au dorit discuția pe marginea acestui subiect sunt prezenți în sală. În această dimineață ați primit o scrisoare care mi-a fost adresată uh, în legătură cu subiectul general al acordului de readmisie și acum vom avea o dezbatere pe marginea acestui subiect. Cei care doresc să le amintim, pe 15 decembrie am avut o discuție cu directorul general al Direcției Generale Home în legătură cu acordul de readmisie și nu am putut avea o discuție comună în legătură cu relația dintre Afganistan și Uniunea Europeană. Domnul Saben Morti va participa acum la această discuție este vorba de asemenea despre procedurile de remisie între Uniunea Europeană și Republica Mali și vom putea avea intervenții și în acest sens. S-a solicitat introducerea pe ordinea de zi a acestui punct și Îl voi ruga uh, pe domnul uh, Mordu să uh, ne ofere prezentarea pe care a pregătit-o. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii Parlamentului. Doresc să-mi exprim recunoștința pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o să discutăm împreună despre uh, această problemă și anul trecut am vorbit despre uh, Afganistan și uh, Mali. Uh, Știți că în ce privește Afganistanul am făcut progrese și uh, ați avut și în uh, decembrie o dezbatere cu Matias în care s-a prezentat uh, cadrul general al acestui acord de readmisie. Atunci nu am dispus de timpul necesar pentru a intra în amănunte, dar îmi face plăcere că acum am această ocazie și vă putem informa în detaliu despre progresele înregistrate. În ce privește discuția de astăzi, care sunt procedurile standard de operare pentru identificarea și returnarea persoanelor care nu sunt autorizate să rămână? Este vorba despre înțelegerea dintre Mali și Uniunea Europeană. Mali este uh, unul din principalele state de origine a migrației ilegale din Africa. Peste 10.000 de uh, refugiați din Mali au ajuns în Italia și în 2015 a fost vorba de 6.000 de persoane. Mali uh, nu uh, este un stat cunoscut în uh, ce privește disponibilitatea de a coopera cu Uniunea Europeană. Tocmai de aceea era firesc să încercăm să îmbunătățim situația și dați-mi voi să spun că anumite țări, inclusiv Mali, nu doresc să se angajeze într-un acord obligatoriu de readmisie, mai ales din considerente politice legate de situația internă și de datorită sensibilității subiectului în ochii opiniei publice. Și asta în ciuda existenței unui acord uh, formal de a uh, începe asemenea uh, negocieri cu Uniunea Europeană, pentru că există acordul de la Cotonou, articolul 13. Dar aceste prevederi din acordul de la Cotonou trebuie să fie respectate. Deci trebuie să înțelegem, pe de altă parte, că această percepție um, uh, nu se uh, regăsește în uh, relațiile cu toate uh, statele terțe. Nu consideră că acest acord poate fi un pilon. Dar, oricum, există într-o serie de țări disponibilitatea de a avea niște negocieri informale, o abordare informală uh, și în acțiunea, în planul de acțiune pentru returnare, care uh, a fost adoptat în 2015, se exprimă dorința de a ne angaja în această direcție, de a ne baza mai mult pe aranjamente pe bază voluntară sau mai puțin uh, obligatorie și cred că acesta este motivul și acesta este și fundalul discuțiilor noastre cu Mali în ce privește unele proceduri operative standard. Dați-mi voi să spun că aceste proceduri operative standard au fost concepute ca fiind proceduri eh, mai puțin eh, cu caracter ministerial, dar încercăm să elaborăm o foaie de parcurs pentru emiterea unor documente eh, de călătorie emise în regim de urgență. Procedurile nu sunt obligatorii din punct de vedere legal, de aceea nu se creează obligații noi pentru părți. Aș dori de asemenea să subliniez că există de asemenea, nu există o prejudiciere a drepturilor migranților, a drepturilor indivizilor. Deci, provocările în comunicare în timpul vizitei ministrului de externe din țările de jos, în Mali, în anul trecut uh, au permis până la urmă să facem uh, câțiva pași, uh, dar Malin a refuzat să semneze până la urmă un acord de readmisie. Și Uniunea Europeană trebuie să demonstreze flexibilitate în relația cu anumite țări care, din diverse uh, rațiuni, nu doresc uh, să existe o dezbatere publică în propria societate în ce privește relația cu Uniunea Europeană. Și în felul acesta automat ajungem la punctul următor de pe ordinea de zi uh, și anume uh, calea uh, comună de acțiune pe probleme de migrație între Afganistan și Uniunea Europeană. În octombrie 2016, după șase luni de discuții deschise, constructive, un dialog foarte transparent, și poate că îmi veți uh, permite să vorbesc și la contextul general în care um, această procedură comună um, a fost convenită, um, să vă spun, um, cum uh, am putut acționa după numărul mare de migranți uh, ilegali care au ajuns în 2015 și 2016 în Uniunea Europeană, pentru că grupul de migranți uh, afgani, după cei sirieni, sunt pe locul 2. În 2015 270.000 270 uh, de mii de afgani au intrat ilegal în Uniunea Europeană și în 2016 uh, um, peste 50 de mii. Deci, um, afganii spuneam că sunt pe locul 2, inclusiv în ce privește solicitările um, înaintate uh, pentru protecție internațională în Uniunea Europeană. 180.000 de mii de solicitări de azil din partea uh, unor cetățeni afgani au fost uh, până la urmă redactate în Germania, Suedia, Austria și mm, trebuie să facem o comparație și între 2015-2016 160.000 de solicitări de protecție internațională au fost înregistrate, dintre care majoritatea în Germania. Dar dacă ne gândim la ce se întâmplă cu aceste solicitări și statistica este importantă, dacă ne uităm la situația din 2015, serviciile de acordare de azil au luat 19.000 uh, de decizii și până uh, la finele lui noiembrie 2016 uh, s-au luat 80.000 de asemenea decizii și acest lucru trebuie avut în vedere. De ce există o asemenea variație a ratei de protecție acordate de către state membre individuale? Uh, a căzut din septembrie 2015 uh, numărul solicitărilor din partea unor cetățeni afgani. Dacă ne gândim ce s-a întâmplat în uh, septembrie 2016, rata a ajuns la nivelul cel mai scăzut, 32% din uh, solicitanți mai erau afgani. Deci a fost o scădere semnificativă inclusiv în ce privește rata recunoașterii dreptului de azil. Dar trebuie să ne gândim că întotdeauna deciziile se iau în analize eh, particularizate, individualizate ale fiecărei solicitări și am văzut că Uh, în solicitările din 2016 uh, foarte multe argumente erau de natură economică și uh, acest lucru până la urmă au dus la uh, statistica pe care am menționat-o. De altfel și traficanții uh, de emigranți încearcă să exploateze uh, argumentele care pot fi convingătoare pentru a crea o impresie uh, falsă. Dar până la urmă toți cei care uh, nu sunt îndreptățiți să primească uh, o protecție uh, vor trebui să fie returnați și Uniunea Europeană trebuie să găsească o modalitate de a rezolva această problemă prin aranjamente bilaterale între Uniunea Europeană și Afganistan s-a încercat găsirea unor asemenea acorduri și pe cale bilaterală între state membre și Afganistan. Uh, din păcate, până uh, a se ajunge la asemenea acorduri, traficul de persoane uh, a crescut și Sigur, suntem conștienți de situația foarte complexă din Afganistan, dar pe de altă parte și migrația ilegală este uh, o realitate, un imperativ și este în interesul nostru comun uh, al Afganistanului și al nostru să găsim o modalitate comună pentru ca să putem coopera în uh, stăvilirea acestui fenomen și cei care uh, organizează până la urmă deplasarea afganilor spre Europa fac parte din organizații ilegale care periclitează inclusiv securitatea și economia Afganistanului și în ultimele luni peste 720.000 de uh, afgani uh, s-au întors din Pakistan și din Iran, iar președintele Afganistanului a solicitat faptul uh, că acești cetățeni au fost returnați și invită uh, și pe cetățenii afgani care încă se află în Pakistan să uh, se întoarcă de urgență. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat în momentul în, în care s-a semnat acest acord. Au existat patru operațiuni de returnare, 76 de returnați în fiecare operațiune, dar între aceste patru operațiuni, trei din zboruri au fost organizate de către statele membre în baza unor memorandumuri de înțelegere bilaterală. Deci, a existat o bună cooperare cu autoritățile afgane și uh, obligațiile bazate pe respectarea drepturilor omului au fost uh, asumate. Este de asemenea important să subliniem că uh, returnările voluntare sunt de fapt soluția preferată. Dar <coughs> a existat uh, o creștere, într-adevăr, a returnărilor um, asistate um, au fost 5932 de returnări voluntare anul trecut în comparație cu 800 de asemenea returnări voluntare în 2015. Dar în ce privește perspectiva unor returnări forțate, și ea uh, trebuie să fie un element esențial uh, pentru că uh, poate până la urmă să stimuleze opțiunea înspre o returnare voluntară asistată. Dar doresc să subliniez și efectele pozitive ale acestor aranjamente politice uh, în baza unor relații bilaterale între Uniunea Europeană și Afganistan, dincolo de agenda migrației. În primul rând, această formulă Joint Way Forward uh, reprezintă o posibilitate care va permite atât Uniunii Europene cât și Afganistanului uh, să aibă un uh, control mai bun asupra fenomenului. Este o declarație politică care pe termen scurt pavează calea pentru un dialog structural și o cooperare în probleme de migrație. În al doilea rând, această formulă înseamnă o abordare cuprinzătoare care depășește uh, problemele de emigrație ilegală, include și măsuri de facilitare a procesului de returnare, campanii de conștientizare populația ă, este informată în legătură cu riscurile reale ale migrației ilegale și, de asemenea, ă, include programe pentru reintegrare asistată și o sprijin pentru o reintegrare durabilă în societate a celor care se întorc în Afganistan și o susținere autorităților afgane în combaterea uh, traficării de persoane. În al treilea rând, și cred că și acest lucru este foarte important de subliniat, acest uh, joint way forward uh, Uh, nu uh, uh, se referă decât la returnarea migranților ilegali, că fiecare nu au cerut drept de azil în Uniunea Europeană sau a căror solicitare de azil a fost respinsă. Deci, este vorba despre returnarea migranților ilegali. Nu este vorba despre returnarea unor persoane care au dobândit statutul de refugiați. Eh, politica noastră de migrație respectă în totalitate dreptul internațional, drepturile fundamentale și uh, principiul de uh, nereturnare. Deci, Sigur că noi trebuie să negociem asemenea acorduri de readmisie cu state terțe și vom continua să facem acest lucru uh, ori de câte ori uh, el va fi posibil și uh, Cunoașteți de altfel stadiul în care ne aflăm în relațiile cu diverse țări, dar anul trecut am cerut și, și negocierea cu uh, Nigeria am început asemenea negocieri în octombrie, de asemenea cu Tunisia și Iordania, în baza mandatului care ne-a fost uh, acordat. Și ne-am dorit și sperăm să ajungem la un acord total de readmisie cu Afganistanul pe viitor. Bineînțeles că ar trebui să se bazeze pe uh, directivele de negociere primite din partea Consiliului și cu sprijinul Parlamentului European. Principalul mesaj pentru astăzi este că uh, aceste negocieri ale unor acorduri de admisie trebuie să se bazeze pe pragmatism din partea noastră și de asemenea, trebuie să creeze garanție că cei care într-adevăr au nevoie de protecție să poată beneficia de o asemenea protecție. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Și uh, colegilor care au intrat în sală mai târziu, vreau să le vorbesc despre scrisoarea pe care am primit-o în această dimineață și rog pe domnul Modi să uh, transmită colegilor uh, informațiile legate de acordul cu Mali. Doamna Sargentini are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și Comisiei Europene pentru explicații, pentru scrisoare. Mă bucur că s-a reintrodus acest punct pe ordinea de zi începând cu scrisoarea. Se spune în introducere uh, despre acordurile de readmitere oficiale, dar astăzi vorbim despre cele neoficiale și ne-ați explicat situația privind uh, acordurile neoficiale cu Afganistan și cu Mali dar nu este consecventă întru totul scrisoarea dumneavoastră, pentru că vorbiți despre declarația UE-Turcia, care nu este un acord oficial. Um, am înțeles că există anumite acorduri de readmisie care funcționează mai mult sau mai puțin, dar această declarație este una formală și partea problemei este că acordurile neformale unde Parlamentul, care prin tratatul de la Lisabona are dreptul să fie implicat, pentru că e vorba de uh, politică externă, e bine, acest uh, drept este uh, eludat prin uh, acordarea unui caracter informal uh, acestor acorduri uh, cu declarații de presă și așa mai departe. Deci Parlamentul nu poate să-și exercite dreptul de control uh, parlamentar a acordurilor. De exemplu, pentru readmitere am putea să întrebăm care sunt cifrele cum le merge oamenilor care au fost uh, returnați în cadrul acestui acord. Am avea obligația să monitorizăm situația, să oferim oamenilor niște servicii pentru a-și relua uh, mm, viața în țările respective. Dacă e vorba doar de declarații, de memorandumuri de înțelegere și de conferințe, nu avem aceste posibilități și mi se pare îngrijorător. Bun, dacă o persoană nu e, se califică pentru azil în Europa, uh, Uh, ar trebui să se întoarcă în țara de origine. Eu nu neg acest lucru, însă vreau ca situația să fie transparentă și să fie transpusă în legislație și nu se întâmplă așa. Și de aceea vreau să vă întreb, ce alt fel de acorduri informale s-ar putea să mai apară pe viitor? Pentru că toate aceste dezbateri în urma unor acorduri nu cred că sunt foarte utile. Să luăm Mali ca exemplu. Uh, eu vin din Olanda și la noi la știri s-a făcut mare tamtam pe acest caz. Dar într-o întâlnire informală și un acord informal de pe 11 decembrie, cred că marea problemă a fost că eram prea mândri. Așa ne-am bucurat că avem o înțelegere cu Mali, că am uitat să mai vorbim despre modul în care ar trebui să susținem această țară în eforturile sale de dezvoltare. La câteva zile după aceea, exista o notă verbală a ambasadei uh, olandeze din Mali, în acord cu ministrul pentru afaceri externe, în care s-a spus că este un acord complet informal. Am cerut serviciilor juridice uh, Uh, să ne explice cum este văzută această cale comună de urmat cu Afganistanul, conform tratatului de la Lisabona și a drepturilor noastre de control parlamentar, dar această notă verbală care spune că acordul cu Mali este complet informal, uh, trebuie să fie de asemenea prezentat uh, serviciului juridic și să cerem un aviz și pe acest instrument. Eu sunt membră și în Comisia pentru Dezvoltare și încerc să vorbesc despre aceste chestiuni în ambele comisii, pentru că noi nu facem decât să folosim o politică de stimulente și de elemente punitive și acestea nu se văd nicăieri în controlul democratic. De exemplu, sugestia de a schimba acordurile de comerț dacă o țară nu e dispusă să Uh, semneze un acord de readmitere format sau neformal, e bine, acordurile comerciale sunt niște instrumente la care și noi avem dreptul. Nu se poate sugera pur și simplu acest lucru. E vorba de legislație internațională și avem drepturile noastre. Acum, situația Marocului. Știu că se poartă negocieri oficiale privind acordul de readmitere și tinerii aceia marocani care au venit în Europa cu fluxul de refugiați și care nu sunt uh, Ehm, nu au dreptul la azil, trebuie să se întoarcă acasă. Sunt de acord că ce au făcut în Germania, în Olanda, e o problemă, dar Maroc, Marocul nu îi eh, acceptă. Și ce facem? Negociem un acord cu Marocul care să accepte uh, toți refugiații care au trecut prin țara respectivă. Oare nu? Cumva cerem aici uh, o chestiune greșită. Să nu mai facem presiuni prin acorduri de readmitere care să ceară unor țări să preia și alți cetățeni decât proprii cetățeni. Și acum, poate că și Libia. Aș vrea să înțeleg, pentru că azi e marți, am văzut scrisoarea lui Donald Tusk care vorbea despre centre de primire decente în Libia. Se, se fac foarte multe speculații și aș vrea să înțeleg despre ce fel de acorduri de returnare se vorbește cu Libia, pentru că eu sunt sigură că acesta nu va fi un acord oficial, deci nu putem să ne implicăm democratic, dar sunt sigură că există activități uh, informale care sunt în curs. Apoi, verificarea, controlul parlamentar și drepturile noastre conform tratatului de la Lisabona sunt una și, pe de altă parte, drepturile fundamentale și drepturile omului, o altă chestiune importantă. Și cu asta închei. Nu avem nicio posibilitate de a verifica modul în care sunt tratați oamenii care sunt returnați în temeiul unor acorduri uh, informale. Vedem, de exemplu, în cazul um, Mali, că Mali a refuzat persoane care veneau din uh, Franța să vină în Mali pentru că nu erau uh, eligibili pentru azil nu cred că este calea bună și mai devreme sau mai târziu vom ajunge într-o situație de criză pentru că persoane returnate uh, în cadrul uh, unor acorduri informale vor avea de suferit și atunci vom avea probleme. Mulțumesc. Ana Gomez. Mulțumesc pentru informațiile furnizate, domnule Mordiu. Am două întrebări. Una referitor la controlul democratic. Ce face Comisia pentru a asigura că va exista un fel de cont, vreun fel de control democratic din partea Parlamentului cu privire la situația afganilor care sunt returnați din hotspot-uri din Grecia? Fără elemente credibile că li s-a dat măcar șansa să facă cerere de azil. Sau în cazul uh, sudanezilor care au fost uh, returnați către Italia, um, către Sudan, pe baza unui acord negociat de poliția italiană. Unde este controlul uh, aici? Din partea Parlamentului, din partea Comisiei, care este gardianul tratatelor, care trebuie să se asigure că guvernele noastre se achită de angajamentele pe care și le-au luat pentru respectarea drepturilor omului. Apoi, a doua întrebare. E foarte bine să vorbim despre acordul de, de readmitere cu țări ca Georgia, Rusia, Cap Verde, care sunt state cât de cât organizate care își pot asuma responsabilitatea, dar nu este total irresponsabil să negociem sau să încercăm să negociem acorduri de readmitere cu guverne care știm clar că nu pot să uh, își controleze țările. În cazul Afganistanului și în cazul Libiei. Vă consultați cu SAE? Există o contribuție a Serviciului de Acțiune Externă pentru a identifica problemele din țara respectivă? Uh, Chiar dacă se încheie un astfel de acord, până la urmă el nu merită nici măcar hârtia pe care a fost scris, pentru că nu există capacitatea în țara respectivă de a asigura respectarea lui. Și apoi, vorbiți despre um, perturbarea acestui uh, model uh, infracțional, dar ce face Comisia, ce fac statele membre pentru a furniza căi sigure și legale de uh, călătorie. Noi nu facem asta. Canada și alte țări au acest instrument, noi nu. Oricine vine la noi, refugiat sau um, migrant, trebuie să vină într-o situație de ilegalitate și uh, poate, dacă are norocul să ajungă, poate să facă o cerere, să depună o cerere de azil acesta este modelul opus. El, de fapt, nu face decât să uh, stimuleze criminalitatea și toate, toți banii implicați, pentru că dacă se plătesc bani, uh, poți să vii în Europa, nimeni nu te verifică, Comisia nu verifică statele membre. În, în această cursă către scăderea, reducerea standardelor. Domnul Halaho. Mulțumesc, domnule președinte. Calea comună de urmat între Uniunea Europeană și Afganistan este un instrument uh, binevenit și important pentru protejarea credibilității și funcționării sistemului european comun de azil. Înțeleg că nu vorbim despre refugiați, ci despre persoane care s-a constatat că nu au nevoie de protecție și care, de fapt, abuzează procedura de azil ca un canal de migrație. Unele organisme pentru drepturile omului au acuzat liderii europeni că fac presiune asupra Afganistanului pentru semnarea acestui acord. Eu nu știu dacă e adevărat acest lucru, dar cred că este important, necesar și absolut justificat să se facă o legătură între uh, donații sau asistență financiară și cooperarea țării respective pe chestiuni legate de migrație. Am câteva întrebări specifice. Calea comună de urmat conține un plafon al numărului de zboruri de returnare și al persoanelor returnate. Care este logica din spatele acestor uh, plafoane, acestor praguri? De asemenea, aș dori să aflu mai multe despre modelul de afaceri folosit de infractori care fac bani din fluxurile migratorii. Cum își uh, comercializează uh, și fac reclamă serviciilor uh, lor, potențialilor clienți. Și apoi, sunt discuții între comisie și autoritățile din Somalia referitoare la readmisie. După cum știți, în multe state membre, somalezii sunt un uh, grup semnificativ de migranți ilegali și de solicitanți de azil și atunci când cererile lor sunt respinse, e aproape imposibil să îi repatriezi pe acești oameni. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Spinelli! Grazie, președinte, grazie alla Commissione. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumim Comisiei pentru scrisoarea și documentele pe care le-ați transmis. Aș vrea să vă spun că toate aceste acorduri, mai mult sau mai puțin oficiale, au fost încheiate cu țări în care au avut loc intervenții militare ale țărilor din vest, și în Mali, și în Afganistan, și în Libia. Și motivul pentru care oamenii aleg să plece din aceste țări, motivele nu sunt doar economice. Și e dificil să faci o separare între migranți economici și solicitanții de azil, mai ales în ceea ce privește minorii neînsoțiți. Am întrebări concrete privind Afganistanul și Mali. În ceea ce privește Mali, cred că nu e suficient să spunem că este deplorabil faptul că Mali nu a acceptat procedura standard și s-a retras într-un fel sau altul din acord. Avem de-a face cu o neînțelegere. Acordul cu Mali a fost uh, anunțat și apoi guvernului Bamako a negat că ar exista. ONG-ul Mâini Curate de la Paris a spus că aceste acorduri nu ar trebui semnate niciodată și că autoritățile din Mali au fost înșelate de Uniunea Europeană. Și eu mă întreb dacă n-ar trebui să ne gândim un pic la cum se poate ajunge la o astfel de neînțelegere și dacă Uniunea Europeană poate nu a reușit să acorde atenția necesară nevoilor și suveranității țării cu care dorește să încheie acorduri de repatriere. În ceea ce privește Afganistanul, încă o dată, este dificil să faci o separare între migranți economici și solicitanți de azil. Nu e suficient să spunem că statutul refugiaților trebuie respectat, pentru că trebuie respectate toate procedurile și toate garanțiile pentru solicitanții de azil, dar vreau să vă reamintesc că Afganistanul este o țară extrem de instabilă și că lupta occidentalilor împotriva terorismului este un eșec. Din 2001 și până acum, talibanii n-au controlat niciodată o parte așa de mare a Afganistanului. Prin urmare, vorbim despre lipsă de stabilitate și mă întreb dacă poate n-ar fi bine uh, să amânăm semnarea vreunui acord de readmisie. Mă alătur colegilor mei în ceea ce privește Libia. Returnarea, repatrierea în Libia este un lucru absolut periculos și este grav să auzim din partea Comisiei că persoanele repatriate sunt primite în condiții bune în Libia, dat fiind că noi avem dovezi care susțin contrariul. Mulțumesc. Thank you, Barbara. Mrs. Albiol, please. Mulțumesc, Barbara. Doamna Albiol. Yes. El pasat, Mulțumesc. În 2 octombrie anul trecut, Uniunea a semnat un acord cu Afganistan pentru deportarea de cetățeni afgani mai ușor și mai rapid. Acordul are în vedere zboruri care să deporteze fiecare 50 de persoane, fără să se stabilească un maxim zilnic. Inclusiv se vorbea despre construirea unui terminal în aeroportul din Kabul, exclusiv pentru deportări. Este un acord care a fost negociat fără ca nimeni să afle de asta, nici cetățenii probabil nici parlamentarii prezenți aici. S-a semnat uh, fără transparență Ideea fiind să nu se um, facă uh, publicitate prea mare a acestei abordări așa de dure și anume deportarea de cetățeni afganistani care sunt uh, lipsiți de protecție internațională. Ați insistat că sunt persoane cărora li s-a refuzat protecția internațională și că sunt migranți neregulari. Ce înseamnă asta? Că dacă nu au actele în regulă, nu ne pasă că trăiesc prost sau mor în Afganistan. În Afganistan um, lucrurile sunt extrem de violente din, uh, de la invazia din 2001 de către mai multe armate în frunte cu cea Statelor Unite. Acum majoritatea teritoriului este controlat de uh, miliții. Atacurile, numărul de morți sunt foarte mari și genul acesta de abordare ne arată că Uniunea Europeană are o abordare foarte dură. Unii refuză ca refugiații să intre în țărilor. Alții spun că, bun, odată ce sunt aici, haideți să-i punem în avion și să-i trimitem înapoi în Afganistan. Ambele lucruri sunt inumane. Nu credeți că astfel încălcăm Convenția de la Geneva și Pactul pentru Drepturi Civile și Politice? Mai mult, ați insistat că acest acord este încheiat pentru a combate traficanții. Cum adică pentru a lupta împotriva traficanților deportăm o, uh, afg- cetățeni afgani? Ce trebuie să facem ca să combatem traficanții este să deschidem căi sigure și legale, ca nimeni să nu se teamă că va muri pe mare sau în mâinile traficanților. Semnăm astfel de acorduri cu țări ca Mali, ca Libia și cu multe alte țări Eh, care sunt obligate să semneze pentru că le șantajăm cu retragerea fondurilor de cooperare dacă nu semnează. Crezi că șantajul este o formă bună de politică de migrație pentru Uniunea Europeană? Mulțumesc! Thank you, Mrs. Kienge. Mulțumesc, doamna Kienge. Grazie, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru informațiile pe care le-am primit astăzi. Sunt, am și eu aceeași abordare ca și colegii. Este dificil să faci o separare între solicitanții de azil și migranți economici. Spun asta pentru că Italia se numără printre țările unde există multe persoane care vin din Afganistan și vin uh, prin nord-est. Cea mai mare parte a acestor persoane care ajung în Italia sunt de regulă minori neînsoțiți. Prin urmare, având în vedere dific- dificultatea separări între migranți economici și solicitanți de azil, Mă întreb dacă e logic să continuăm cu astfel de acorduri, știind că în Afganistan structura socială este absolut distrusă și atunci întrebarea este cine face eforturi pentru a monitoriza proiectul de integrare a acestor persoane odată ce le-am returnat. Avem informații cu privire la cum trăiesc aceste persoane și care este viitorul lor în această regiune sau sunt persoane care, eh, din disperare, aleg să se reîntoarcă din nou în pre orice cale posibilă pentru a scăpa dintr-o țară distrusă. Sunt de acord că poate ar fi mai bine să organizăm coridoare umanitare, pentru că dacă persoana fuge dintr o dintr-o regiune instabilă, dintr-o regiune unde Structura socială este absolut distrusă, fără îndoială, indiferent de acordurile pe care le semnăm, persoana respectivă nu rămâne, în țara unde îl returnăm. Și prin urmare, în ceea ce privește Afganistanul, mă întreb care este viitorul minorilor neînsoțiți. Sunt foarte mulți minori neînsoțiți afgani în Italia și fără îndoială nu vin singuri. Vin uh, aduși și de o rețea de criminalitate organizată care știe unde trebuie să-i aducă, unde să-i lase și unde să se asigură că rămân. În ceea ce privește acordul cu Mali, și în acest caz mă întreb, putem continua să trimitem oamenii înapoi fără să știm care va fi soarta lor? De ceva ne aștept răspuns la întrebarea pe care am adresat-o Comisiei pentru Uniunea Africană unde sunt persoanele care au fost duse din Italia în Sudan? Încă mai aștept un răspuns la această întrebare, pentru că aș vrea să știu. E cineva care monitorizează ce se întâmplă cu acești oameni? Când o să-mi dați răspunsul, poate ar fi bine să reluăm atunci discuția cu privire la acordurile de readmisie. Mulțumesc! Mulțumesc, Cecil! Marie Cristin Vergia Mulțumesc, domnule președinte! În primul rând, am impresia că drepturile Parlamentului European sunt din ce în ce mai disprețuite și trecute cu vederea. În tratatul de la Lisabona, drepturile Parlamentului în ceea ce privește acordurile internaționale au crescut, dar în practică vedem că, mă scuzați că spun uh, Consiliul mai întâi și apoi și Comisia se străduie să găsească proceduri care să le permită să treacă peste acordul <laughs> necesar din partea Parlamentului European. Al doilea element ar fi că, după părerea mea, ne regăsim uh, într-o situație în care toată lumea se repede înainte. Pe de o parte avem refugiații și pe de altă parte pe toți ceilalți care ar fi refugiați răi, să spunem, în neregulă și care trebuie ne- cu orice preț trimiți înapoi. Am înțeles ce ne-a spus azi dimineață, am discutat asta și în cadrul propunerii de raport al lui Sophie Invelt. Și, într-adevăr, există o mare diferență de la o țară la alta în ceea ce privește protecția internațională nu suntem în situații de egalitate în funcție de țara unde vii, în funcție de țara unde faci uh, uh, cererea, în Italia, în Germania, în Suedia, în Polonia. O să vă dau un exemplu care m-a șocat. Poate nu e bun și dacă nu îmi spuneți. Dar oricum eu am avut curiozitatea să uh, mă informez cu privire la bilanțul migranților legali în 2015 în UE, pe naționalitate. Uh, am inclus toate tipurile de migrație, inclusiv protecția internațională și statutul de refugiați. Prima, primul stat care obține drepturi de viză către Uniunea Europeană este Ucraina. Ucrainienii au 100, 105.000 au obținut migrația pe care legală. Poate că nu înțeleg eu cum stau lucrurile, uh, dar este vorba despre Uh, dreptul de muncă și există o serie de țări uh, în apropierea Ucrainei care oferă vize foarte ușor, inclusiv vize cu drept de lucru. Aceste state sunt de altfel principalele promotoare de lucrători detașați, în timp ce alte, alte state uh, se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește protecția internațională. De exemplu, în 2000 15 în ceea ce privește sirienii, avem 100 de mii, pe când ucrainienii erau 500 de mii. Deci cu 5, de 5 ori mai puțin. În ceea ce privește protecția internațională, trebuie să ne punem niște întrebări. Nu e posibil să spui că există buni refugiați cărora statele membre le acordă protecție și toți ceilalți. Pentru că și cei care au dreptul la protecție internațională nu sunt toți tratați în mod egal. Și nu mă refer nici măcar la dreptul individual la azil, oricare ar fi situația în țara din care vii. Lucru care este valabil inclusiv pentru marocani, pentru că există un număr destul de mare de marocani care mm, își au drepturile omului încălcate. Mă gândesc în primul rând la persoanele homosexuale, care este... Persoanele homosexuale sunt mm, în ilegalitate în Maroc. Care este, prin urmare, ideea de la care am pornit pentru aceste acorduri? Mă întreb dacă luăm seara toate aceste situații, există vreo logică cu privire la abordarea globală a Uniunii Europene? Când toate lucrurile vor fi făcute, când vom deschide căile legale, lucrurile se vor rezolva. Ah, nu putem deschide doar pentru persoanele înalt calificate sau cei care au carte albastră. Asta nu e o soluție, e greșită de două ori. În primul rând duce la creșterea somajului în rândul tinerilor diplomați și la noi și facilitează fuga de creiere în țara de unde vin. În Africa există această problemă și aș vrea să înțeleg mai clar care este logica pe care ne bazăm și de ce dăm dovadă de abordarea aceasta obsesivă uh, și rasistă și xenofobă, aș spune, din um, partea anumitor state față de țările din Sud. Thank you. Are all done? Is there anyone else that indicates? Mulțumesc. Mai vrea cineva să intervină? Văd că nu. Prin urmare, dăm cuvântul oaspetelui nostru. Mulțumesc foarte mult! Am primit un număr destul de mare de întrebări. O să ia ceva să răspund. O să încep cu prima intervenție a doamnei Sargentini. În toate situațiile, ce preferăm noi este să încheiem acorduri oficiale de readmisie. Vreau să fie foarte clar acest lucru. Da, e nevoie de ambele părți. Ambele părți trebuie să coopereze. Nu o să ne găsim însă prea des în situația în care țările partenere vor să semneze un astfel de contract, de acord. Afganistanul, de exemplu. Cred că Aici ar trebui să facem împreună mici pași înainte care să ducă la câștigarea încrederii de ambele părți. Pentru că trebuie să spunem lucrurilor pe nume până la urmă. Nu vorbim despre deportări în masă. Vorbim despre patru zboruri de returnare cu un total de aproximativ 70 de persoane, ale căror solicitări de azil au fost evaluate, fiecare separat, cu respectarea totală a legislației internaționale și ale căror solicitări s-au dovedit a fi nefondate și care au fost returnate aceste persoane cu acordul total al autorităților din Afganistan. Vorbim de asemenea despre o țară unde rata de acceptare pentru cererile de protecție s-a redus semnificativ de la 60% la uh, înspre 30% acum. N-aș vrea să mă înțelegeți greșit, nu spun că trebuie să ne culcăm pe ureche și să nu luăm în serios provocările ce continuă să existe. Acesta este unul dintre motivele pentru care, în propunerea noastră pentru rolul consolidat al Biroului de Sprijin European pentru Azil, am cerut BESA să facă pașii necesari pentru a garanta o mai mare convergență a deciziilor privind azilul. Le-am cerut să stabilească niște fișe informative comune pentru țara de origine, care să ofere informații clare și diferențieri între diferitele regiuni și amenințările cu care se confruntă oamenii de acolo la nivelul securității. Vrem de asemenea să ne asigurăm că statele membre care au răspunderea de a lua aceste decizii pot lua deciziile în mod coerent, uh, pornind de la conceptul de protecție internă. Este foarte important să vorbim deschis despre acest lucru. Pentru că Uniunea Europeană, spre deosebire de alte părți ale lumii, poate încă să ofere protecție tuturor celor care au nevoie de asta. Însă cred că una dintre cerințele de bază pentru asta este că atunci când se face o evaluare detaliată, personală și se dovedește că revendicările nu sunt întemeiate, trebuie să existe o posibilitate de a-i returna pe migranții ilegali sau neregulari în țara lor, în țara de unde au venit sau din primul loc de unde au venit, care era un loc sigur. În ceea ce privește calea de urmat, încă o dată, vorbim despre un document care nu dă naștere la obligativitate juridică, la drepturi juridice sau la obligații la nivelul dreptului internațional. Este ce am putea numi o declarație de intenție. Și ideea este să ajungem la un acord de readmisie uh, complet semnat cu Afganistanul, care să respecte toți pașii procedurali, inclusiv consimțământul Parlamentului și așa mai departe. În ceea ce privește ajutorul, asistența, cred că alta reprezentantă a fost foarte clar aici. Pe 5 octombrie, dacă nu mă înșel, înainte de conferința internațională, a spus că nu există condiții impuse, nu există legături comunitatea internațională face efortul pentru a sprijini Afganistanul de dragul populației afgane, a securității în regiune și a securității internaționale. Și cred că dacă ne uităm la fondurile alocate pentru Afganistan, vedem că avem un program de șapte ani de finanțare, unde avem aproximativ 1,4 miliarde de euro, la care s-au mai adăugat sume suplimentare care se axează în special pe a garanta că persoanele returnate pot beneficia, um, pot primi pachete care le sprijină reintegrarea. Și asta este un instrument care ne permite să știm exact ce se întâmplă cu ei după ce sunt returnați. Nu e vorba nici de condiții, nici de șantaj, nici de amenințări, e vorba de o colaborare cu parteneri într-un interes comun. Aveți dreptate, Doamna Gomez, cred că a menționat acest lucru, că există clauzele privind uh, cetățenii terți care nu sunt întotdeauna ușor acceptate de partenerii noștri. Am văzut asta și când am creat acordurile de readmisie. Cred că am mai venit aici în trecut de câteva ori să vorbesc despre declarația UE-Turcia, un domeniu de care m-am ocupat până de curând. Și dacă ne uităm la acordul de readmisie UE-Turcia, dacă nu mă înșel, obligația Turciei de a reprimi cetățeni terți intră în vigoare la trei ani după obligația Turciei de a reprimi înapoi proprii cetățeni. E un lucru sensibil și trebuie să înțelegem că este important, mai ales atunci când avem de-a face cu țări de tranzit, mai degrabă decât uh, atunci când vorbim despre țări de origine. Mrs. Gomez. Da. Nu, doamna Gomez a spus s-a întrebat dacă ne consultăm cu Serviciul de Acțiune Externe. Da, sigur că da. În ce privește și ruta centrală prin Mediterana, de asemenea ne-am consultat și am acționat împreună. Chiar eu am fost implicat în aceste negocieri. Și nu Cred că se vorbește în document despre acord de readmisie cu Libia, dar prin înaltul comisariat ONU pentru refugiați încercăm să îmbunătățim situațiile din taberele de refugiați, astfel încât să se respecte demnitatea umană. Și, de asemenea, pentru uh, programe de uh, strămutare, astfel încât uh, persoanele să poată să uh, se uh, stabilizeze în anumite locuri sau în legătură cu întoarcerea acasă pe bază voluntară. Pentru că Trebuie să ne gândim și cum putem să-i combatem pe traficanții de persoane care mereu își schimbă tacticile și strategiile și știm uh, câte persoane și-au pierdut viața în mod tragic încercând să uh, traverseze Mediterana. Noi trebuie să conlucrăm până la urmă și cu autoritățile din Libia în ce privește politicile de combatere a migrației. Deci Comisia a făcut și o propunere legată de directiva privind Cartea Albastră, de asemenea de redistribuire în cadrul acordului dintre Uniunea Europeană și Turcia, dar trebuie să fim și realiști. Nu uh, vom uh, găsi întotdeauna soluții de acest uh, tip au fost acordate și un număr mare de câteva mii de permise de uh, uh, rămânere în Uniunea Europeană a unor cetățeni nigerieni, uh, dar în ce privește relația cu Somalia, din câte știu eu, în clipa de față nu avem înțelegeri de readmisie. V-ați întrebat dacă această formulă Joint Way Forward uh, prevede și vreo limitare a numărului de zboruri uh, de readmisie. Nu, uh, nu este limitat în vreun fel numărul de zboruri, dar oricum toate zborurile trebuie să fie convenite cu autoritățile afgane. În ce privește intervenția doamnei Spinelli, M-ați citat, spuneați că este deplorabil că uh, Mari nu a acceptat să semneze un acord. Nu, dar uh, nu, eu am vrut doar să vă ajut să înțelegeți cât de sensibil este subiectul și uh, partenerii noștri câteodată cât de sensibil reacționează la propunerile noastre. Dar Vreau să precizez, noi nu deportăm persoanele care au nevoie de protecție internațională. În fiecare decizie luată există o analiză care a fost desfășurată de către o autoritate competentă a statului membru. Se analizează individual fiecare caz în parte. Deci, Bineînțeles că um, dacă am avea dubii, am discuta cu statul membru implicat pentru a clarifica lucrurile. O chestiune menționată de doamna Chienge. Criteriile de vulnerabilitate uh, trebuie să fie respectate uh, de către statele membre în cadrul acestei proceduri, pentru ca niciun minor neînsoțit să nu uh, devină în vreun fel uh, victimă a uh, unor aranjamente de acest tip. În ce privește zonele sigure și diferențierea, o chestiune menționată de doamna Spinelli, uh, este o chestiune complexă. Există diferențe între diversele state, cum este situația Afganistanului. Deci, trebuie să uh, facem și noi analize legate de uh, regiunile care sunt sigure sau nu, de pildă în relația cu Afganistanul, pentru a ști unde returnăm persoanele. În momentul în care mi-am pregătit intervenția mea pentru astăzi, am discutat cu echipa mea, care este rezultatul în baza interviurilor care au fost realizate cu persoane care s-au întors în Afganistan, în mod special din Pakistan. Uh, a fost uh, o concluzie clară că situația din regiunea în care s-au întors acești oameni s-a îmbunătățit. Și trebuie să menținem contactul cu aceste persoane care au fost returnate în cadrul pachetului de reintegrare. Ne aflăm într-o situație în care toate deciziile sunt luate doar în baza unor in, analize individuale în ce privește admisibilitatea, eligibilitatea și suntem hotărâți să oferim în continuare protecție persoanelor care își doresc protecția și care o merită. We started a bit late, so... Um... Am început destul de târziu. Dacă doriți să interveniți foarte scurt. Da, mulțumesc. Cred că este dificil să avem o dezbatere politică dacă dumneavoastră nu vă doriți o dezbatere politică cu noi, dar înțeleg că există dificultăți, dar în același timp din acest punct de vedere există un fel de vid în clipa de față. Dacă cealaltă parte nu dorește să încheie un acord de readmisie, asta nu înseamnă că noi nu avem obligația morală sau dumneavoastră nu aveți obligația morală să ne furnizați date legate de mișcările uh, de uh, persoane, uh, cum se organizează distribuirea sau readmisia. Pentru că până la urmă nu vrem să fim privați de drepturile noastre de membri ai Parlamentului de a avea un uh, control democratic, o monitorizare democratică în legătură cu ceea ce se întâmplă. Și nu vrem să avem acces la informații doar prin Twitter, uh, baza informațiilor furnizate de un ministru din Mali în legătură cu ceea ce se întâmplă cu uh, finanțarea deplasărilor persoanelor pentru că eu cred că ar putea fi o soluție să ne furnizați pe viitor asemenea informații. Asta nu înseamnă că noi suntem împotriva uh, acordurilor de readmisie, dar noi, noi în marea majoritate suntem favorabili acordurilor de readmisie. Deci, uh, niciun fel nu puneți în pericol rezultatele muncii dumneavoastră dacă uh, există o transparență a informațiilor. Mulțumesc, spune domnule președinte. Da, într-adevăr, putem să solicităm informații în baza competențelor noastre, să primim uh, cu regularitate date din partea Comisiei. Doriți să interveniți la această intervenție și după aceea dorește și doamna Gomez să intervină. Da, bun, sunt un funcționar public, îmi pare rău dacă uh, v-am decepționat cu răspunsurile mele. Da în momentul în care am început această activitate în direcția um, în care lucrez, um, m-am bazat pe un dialog uh, purtat cu regularitate cu toate persoanele interesate. Și dacă vă doriți uh, informații uh, oferite ritmic în legătură cu numărul returnărilor, sunt dispus să vi le furnizez. I think I think all of us in this room, nu avem nimic de ascuns. Agreements, but we have to recognize we might not all avem oricum uh, o preferință pentru acordurile de readmisie, dar suntem dispuși să vă informăm și pe dumneavoastră în legătură cu ele. Este o modalitate de conlucrare. Îi dau cuvântul acum pe scurt și Anei. Mă bucur uh, că în declarația uh, doamnei Mogherini nu se vorbește despre un acord de readmisie cu Libia, dar președinția malteză a revigorat într-un fel subiectul. Deci există o oarecare preocupare, ales că știm că nu există persoane responsabile în Libia care să fie partenere de dialog pentru noi. V-ați referit la înaltul comisariat ONU. Conform informațiilor mele, ei nici măcar uh, nu uh, mai au o bază de acțiune în Libia. Au trebuit să se mute în Tunisia pentru că nu există condiții de securitate pentru uh, personalul ONU. Ce? în altul comisariat ONU pentru refugiați nu se bucură de recunoaștere în Libia. Nu pot să intervină, nu pot să acorde asistență, pentru că la nivel guvernamental nu se bucură de recunoaștere. Deci, despre ce vorbim? Nu există interlocutori acolo pentru noi. Cineva, organism finanțat de Uniunea Europeană, orice fel de uh, partener de dialog posibil. Da, așa este. Nu va fi o treabă ușoară. Există diferențe fundamentale între uh, o înțelegere încheiată între Uniunea Europeană și Turcia, pentru că am avut un partener care uh, are control uh, total asupra teritoriului țării. Noi vom continua să conlucrăm și cu fondul fiduciar uh, comunitar pentru Nordul Africii, care se referă până la urmă și la teritoriul libian și vom continua să angajăm o, un dialog cu Libia pe termen mediu și pe termen lung. Nu va fi ușor, dar cred că este o provocare care trebuie să-i facem față, pentru ca persoanele care au nevoie de sprijin, de susținere, să beneficieze de acest sprijin. Mulțumesc, va trebui să trecem la punctul următor, pentru că suntem deja într-o întârziere de 15 minute. Există și o solicitare de uh, aviz legal în legătură cu Afganistanul și uh, poate că în semestrul următor ne vom întâlni cu dumneavoastră din nou pentru a vorbi despre acordurile de readmisie. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Oh, the next one course you can speak on the next one. În legătură cu subiectul următor, sigur că veți putea interveni. Punctul următor de pe ordinea de zi. Okay, colleagues, let's move to point 18. Um, and this uh, point is a presentation. Dați-mi voie să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Prezentare a unui uh, studiu uh, la solicitarea dumneavoastră privind legislația existentă în Uniunea Europeană eh, legată de eh, traficul de persoane. Este vorba de legislația europeană și cadrul legal național în diversele statele membre și practicile eh, întâlnite statele membre. Este vorba și despre clauza de exceptare umanitară despre organizațiile care acordă asistență umanitară migranților ilegali. Și dau cuvântul doamnei Jennifer Olsop, care este cercetătoare la Universitatea din Oxford, pentru a vă prezenta pe scurt acest studiu. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în mijlocul nostru. Avem uh, maximum 30 de minute la dispoziție pentru discutarea acestui subiect și dacă doriți să faceți o prezentare mai concentrată, vă putem acorda 15 minute pentru a putea răspunde după aceea la întrebări. Thank you and I'd like to begin by thanking the committee for entrusting this important study to us. Mulțumesc. Mulțumesc Comisiei pentru că ne-a încredințat acest studiu foarte important. Am discutat, am analizat directiva privind facilitarea și în ce măsură ea este adecvată scopului. Uh, ea vizează criminalizarea asistenței umanitare oferite migranților uh, neregulamentari. Cadrul juridic actual cuprinde uh, directiva din 2002 care definește facilitarea uh, uh, intrării, uh, tranzitului și reședinței neautorizate și cadrele uh, penale aferente. De asemenea, există și un plan, al acțiu- de pla- un plan de acțiune prin care Comisia a anunțat că în 2016 va face propuneri pentru a îmbunătăți cadrul juridic uh, în vigoare. De asemenea, se spunea în planul de acțiune că trebuie să se asigure că există acțiuni penale care de asemenea, să um, asigură protecția migranților în situații dificile. Am uh, aplicat o strategie pe trei planuri. Um, alongside international... Pe lângă instrumentele regionale și internaționale, am uh, analizat um, directiva privind facilitarea, apoi am, uh, am uh, colectat date cu privire la ratele de criminalizare și de urmărire penală în statele membre și în cele din urmă am făcut câteva sondaje prin care am încercat să evaluăm efectele directivei privind facilitarea asupra migranților neregulamentari și a organizațiilor care le oferă, asist- oferă asistență. vreau să vă prezint uh, constatările noastre și recomandările pentru Parlament pentru a îmbunătăți uh, directiva prin facilitare. Aceste recomandări sper că oferă o propunere bună de reformare a directivei și pot să fie discutate în lumina dovezilor. Um, I'm looking for the slide that just outlines the facilitation directive. Yeah, there we go. So the facilitation directive can... Directiva privind facilitarea se referă la facilitarea intrării, tranzitului și șederii migranților ilegali neregulamentari. Articolul 1a cere fiecărui stat membru să adopte sancțiuni față de orice persoană care în mod intenționat asistă o persoană care nu este cetățean comunitar să intre sau să tranziteze pe teritoriul unui stat membru încălcând legile statului respectiv. La articolul 1b se solicită sancțiuni vizând orice persoană care, pentru profit financiar, asistă în mod intenționat o persoană să uh, se află pe teritoriul unei, uh, unui stat membru. Și la articolul 1.2 se spune că atunci când obiectivul uh, acțiunii respective este oferirea de ajutor umanitar, nu trebuie impuse sancțiuni. Studiul nostru a găsit lacune importante privind depunerea în aplicare între directiva privind facilitarea și protocolul ONU. Pe pagina 29 a raportului sunt uh, rezumate acestea și sunt, vizează trei aspecte. În primul rând, includerea și definiția unui element de câștig financiar. În al doilea rând, includerea unei derogări de la pedeapsă pentru cei care oferă ajutor umanitar și, în al treilea rând, includerea unor garanții specifice pentru victimele uh, Uh, acestui proces. se oferă, am constatat, uh, puteri discreționare și disproporționate statelor membre de pune în aplicare a directivei. Unele state membre recunosc că membrii familiei ar trebui să fie scutiți de urmărire penală. Acest lucru nu este în directiva privind facilitarea, dar um, merge pe linia protocolului ONU care uh, cere să existe elementul de uh, câștig financiar pentru ca fapta respectivă să fie considerată uh, introducere ilegală de persoane. Sta- familiile, membrii ai familiei sau uh, grupurile de susținere, grupuri religioase și ONG-uri trebuie să fie exceptate. În alte state membre, însă, tocmai membrii familiei sunt printre cei arestați și urmăriți penal. Am făcut un studiu în uh, Regatul Unit care a arătat că 25% dintre uh, persoanele uh, acuzate sunt membri ai familiei. O altă zonă gri a directivei se referă la uh, Uh, clauza pentru asistență umanitară care nu acoperă și uh, șederea, doar intrarea și tranzitul printr-o țară europeană, cu toate că la articolul 1b directiva aduce elementul de câștig financiar. Asistența umanitară s-ar considera, deci, este incompatibilă prin natură cu orice fel de câștig uh, financiar. Uh, de exemplu, se pot criminaliza astfel uh, persoanele care oferă cazare uh, cu bună intenție um, migranților uh, ilegali, pentru că fapta respectivă cade în această zonă gri. De asemenea, chiar dacă nu se încurajează explicit pedepsirea celor care oferă cazare sau hrană și alte servicii care acoperă nevoile de bază ale migranților ilegali, acest lucru nu interzice statelor membre să pedepsească aceste persoane. Deci o zonă uh, care rămâne în continuare uh, neacoperită. Există legislații naționale care includ uh, asistența financiară dar există și sisteme legislative unde nu este inclusă asistența financiară ca și um, scutire de la o posibilă pedeapsă și foarte multe interpretări duc la o situație confuză. Natura și tipul sancțiunilor de asemenea variază foarte mult în toate statele membre. Sunt sentințe care merg de la un an în Spania la 10 ani în Grecia, 14 ani în Regatul Unit în țări precum Italia, pedeapsa pentru facilitarea intrării și tranzitului este mai scăzută față de facilitarea șederii. În altele, cum ar fi țările de jos, sancțiunea este aceeași. Aceste discrepanțe duc la o claritate juridică foarte scăzută. Sunt prevăzute anumite garanții pentru victimele introducerii ilegale de persoane, de exemplu, dreptul la nereturnare. Se incorporează aici o circunstanță agravantă, importantă, așa nume, atunci când există uh, o expunere la rele, tratamente sau degradante sau exploatare. Recomandările sunt următoarele. Comisia ar trebui să prezinte o reformă legislativă a directivei, astfel încât aceasta să respecte întru totul standardele regionale și internaționale ale ONU, prevenind uh, ambiguitatea cu privire la protocolul ONU privind introducerea ilegală de persoane. Cadrul Uniunii Europene ar trebui să uh, introducă o derogare obligatorie a ajutorului umanitar uh, de la uh, sancționare și ar trebui să se inclusă, includă și introducerea de persoane și șederea acestora. De asemenea, elementul privind câștigul financiar ar trebui să fie inclus la toate tipurile de facilitare. Deci, elementul de câștig financiar trebuie să cuprindă doar profituri uh, nedrepte pentru a exclude pe uh, cei care au bune intenții, cum ar fi cei care dau uh, locuințe în chirie sau uh, deținători de magazine. Astfel ar trebui să se excludă de asemenea și indivizii și organizațiile care au intenții și activitate umanitară. Uh, statistici cu privire la operabilitatea practică a directivei la nivel național, din păcate, lipsesc și acolo unde sunt disponibile, nu sunt disponibile uh, public, nu sunt date colectate la nivel european. Deci, analiza jurisprudenței naționale a fost singurul mod în care am putut să uh, evaluăm impactul în ceea ce privește ratele de uh, acuzare și de urmărire în uh, justiție. Știm, de exemplu, că membrii ai familiei au fost criminalizați care au intrat în mod ilegal în statele membre. Probabil cunoașteți cazul lui Rob Lori, care a fost uh, arestat pentru că a introdus uh, de la cale în Regatul Unit uh, uh, un copil sirian și, de asemenea, cazul unui uh, agricultor uh, francez uh, care de asemenea a ajutat solicitanți de azil să treacă peste granița din Italia către Franța. Studiul nostru recomandă că statele membre trebuie să fie obligate să introducă sisteme adecvate pentru a monitoriza aplicarea legislației și aplicarea, aplicarea practică a pachetului privind facilitarea. Trebuie să se poată face o analiză calitativă și cantitativă a punerii în aplicare. Pentru că e foarte greu să analizezi dacă un instrument este adecvat scopului său, dacă datele sunt atât de limitate. Uh, și pe pagina 65 sunt niște standarde minime necesare pentru uh, aceasta. Ultima parte a studiului nostru a avut în vedere impactul uh, directivei privind facilitarea asupra societății civile și am găsit, mai, am avut mai multe uh, lucruri pe care le-am constatat. În primul rând, clar, societatea civilă se teme de sancțiuni, de asemenea, uh, mulți uh, membri ai societății civile au fost intimidați în munca lor cu migranții. Sigur că efectul de disuasiune trebuie să fie luat foarte serios și vă atrag atenția asupra tabelului care arată nivelul de seria de servicii oferite de societatea civilă. Și aici putem să vedem cât de vitală este munca lor uh, pentru a ajuta pe migranți să aibă acces la drepturile lor fundamentale. Criminalizarea suferită de uh, societatea civilă este văzută ca o amenințare juridică și nejuridică. Mulți au raportat că au avut experiențe de mm, expunere la sancțiuni. Deci câțiva dintre respondenți au raportat că s-au confruntat personal cu sancțiuni uh, juridice. Aceste dovezi, din nou, sunt uh, doar uh, câteva cazuri izolate pentru că nu avem uh, informațiile necesare cu privire la um, facilitare în statele membre și urmărire în justiție. Câțiva dintre respondenți au spus că s-au confruntat cu urmări în justiție sau cu sancțiuni uh, pentru strângerea de fonduri, pentru uh, că au făcut abuz de fonduri publice și pentru faptul că în Italia, de exemplu, au uh, um, creat o, un refugiu pentru refugiați um, unde aceștia să se poată adăposti de ploaie. Dar persoanele s-au simțit foarte intimidate. Un caz, de exemplu, din martie 2015, uh, un jurnalist uh, a fost arestat, uh, acuzat uh, fiind o jurnalistă, a fost acuzată că transporta mai mulți migranți în mașina sa, a negat aceste um, acuzații și a spus doar că le-a arătat uh, încotro este centrul de refugiați și i-a fotografiat. Dar uh, i-au fost confiscate toate bunurile, a fost deținută 12 ore și ea consideră că arestarea sa și felul în care a fost tratată a constituit o formă de persecuție. Mai multe persoane care s-au confruntat cu situații similare au vorbit de asemenea despre aceste situații și puteți să vedeți studiile de caz pe pagina 46 din raport. Intimidarea a îmbrăcat diverse forme inclusiv faptul că acțiunile, autoritățile nu au luat măsuri. O organizație a raportat că într-o stație de tren din Slovenia, poliția nu i-a lăsat pe voluntar să, uh, cheamă, să cheme ambulanța uh, să-i ajute, chiar dacă exista o ambulanță în apropiere. În uh, Italia, refugiații de foarte multe ori uh, au fost relocați um, în locuri unde le era foarte greu să ajungă la uh, locurile de distribuire a hranei. De asemenea, societatea civilă se confruntă cu confuzie cu privire la modul în care se pune în aplicare în fiecare stat membru directiva privind facilitarea, ceea ce sigur că are efecte descurajatoare. Mulți uh, respondenți uh, au spus că sunt îngrijorați pentru că nu-și dau seama dacă respectă în totalitate legea sau nu. Au raportat de asemenea o lipsă de coordonare între autoritățile naționale și autoritățile locale, care din nou crea ambiguitate. Și această ambiguitate privind situația voluntarilor și a actorilor societății civile vis-a-vis -vis de lege a dus la faptul că vul, grupuri vulnerabile, inclusiv uh, femei însărcinate, um, nu au putut avea acces la serviciile de care aveau uh, nevoie. De exemplu, personal administrativ din spitale din Cipru uh, îi raportau uh, pe migranții ilegali chiar atunci când nu avea obligația legală să o facă. Așadar, în anumite state membre, implementarea acestei directive um, duce la excluziunea socială a migranților. Un respondent din Cipru a spus că e vorba de o invaziune a libertății noastre ca cetățeni europeni. Proprietarii de nave au raportat uh, faptul că nu mai au încredere în statele membre. Au considerat că um, se află într-o situație dificilă, legal și moral, um, să să-i uh, ajute, să-i salveze pe mare pe migranți sau să-i ajute să ajungă pe țărm. Și, de asemenea, s-a spus că Finanțarea europeană care să susțină activitățile umanitare în favoarea migranților uh, a scăzut foarte mult și acest lucru periclitează activitatea lor. Avem aici două recomandări importante. În primul rând, recomandăm ca finanțarea europeană să fie pusă la dispoziție orașelor și organizațiilor societății civile pentru a um, putea veni în întâmpinarea nevoilor migranților, fie că e vorba de drepturile omului sau de nevoi uh, fizice, uh, emoționale și, de asemenea, trebuie să se găsească un echilibru între furnizarea de servicii publice și uh, servicii de justiție și de um, imigrație pe de altă parte. Mulțumesc! Mulțumesc! Aveți cu toții raportul în fața dumneavoastră. Sunt trei colegi care doresc să ia cuvântul. Nu mai avem mult timp deci vreau să verific dacă toată lumea s-a înscris la cuvânt. Patru cuvinte, patru colegi. Mai este și altcineva? Mai este cineva? Bun. Pot să închid lista acum? Pentru că mai avem încă trei puncte. Uh, because we've got more business. Stimați colegi, o să vă rog să aveți intervenții cât mai scurte. Cecil prima. Eh, grazie, Claude. Mulțumesc, Claude. Acest punct este extrem de important pentru că este unul dintre punctele pe care le-am introdus și în raportul de inițiativă făcut cu colega Mețola, care a fost votat cu o mare majoritate anul trecut. Se spune în dosarul respectiv că salvarea de vieți omenești este un act de solidaritate față de persoanele în pericol, dar și o obligație care derivă din dreptul internațional, căci articolul 98 din raportul ONU privind uh, legea mării, ratificat de toate statele membre și de Uniunea Europeană, cere să se ofere asistență tuturor celor care se află în pericol în larg. Chiar și legile care sunt aplicate discreționar la nivelul statelor membre ar trebui să respecte acest punct, salvarea vieților omenești. Din păcate, nu așa stau lucrurile, pentru că acea clauză permite statelor membre să acționeze discreționar și să aibă legi care să interzică acest lucru. Există și infracțiunea de clandestinitate, care nu se aplică celor care ajută persoanele uh, în pericol sau victima, ci afectează pe toți, fără diferențiere. Și asta este un risc care nu ajută nici procuratura, nici anchetele și pune uh, în pericol și activitățile ONG-urilor sau persoanele care vor să ajute, făcând parte din societatea civilă. E nevoie de mari eforturi care să consolideze legile ce să ofere protecție acestor persoane care sunt menționate în articolul pe care l-am citat din Regulamentul Națiunilor Unite. Aș vrea să vă spun că e o datorie morală, totuși, a noastră a tuturor. Când vezi o persoană în pericol, în primul rând trebuie să o salvezi persoana nu poate fi condamnată uh, pentru un comportament solidar. Mulțumesc. Thank you, Cecile. Um, I'm not sure we're going to be able to have a full-blown debate, so I mean... The... Nu cred că vom putea să avem o dezbatere amplă. Deci, sigur, puteți să adresați întrebări specifice dacă simțiți nevoia unei clarificări, dar ar fi uh, trebuit să uh, încheiem uh, deja acest subiect. Dumneavoastră să oricum nu țineți seama de rugămintea mea. Ana, te rog. Vreau să mulțumesc pentru redactarea acestui studiu, care, ă, într-un fel, este ă, contradictoriu, pentru că ă, Eh, nu putem vorbi de fit for purpose, for purpose despre o adecvare eh, în atingerea obiectivului, pentru că de fapt este vorba de drepturi și obligații acestea trebuie să fie respectate, acesta este obiectivul. Iar atunci când statele membre eh, închidă ochii față de cei care permit traficarea de persoane, față de cei care practică traficarea de persoane, Ehm, deja ehm, nu ne mai atingem obiectivul, iar ehm, până la urmă și acest carte albastră nu servește obiectivele în totalitate. Pe de altă parte, am văzut în Grecia, în Italia, că există persoane care desfășoară o activitate umanitară impresionantă, care salvează reputația noastră și ajung până la urmă să fie acuzați că au comis infracțiuni. Deci să um, îi acuzi de faptul că au acordat asistență, sprijin migranților, um, uh, pentru ca ei să poată să um, intre legal în Uniunea Europeană, um, apare o mare problemă. Noi ne dorim, de, de fapt, combaterea corupției, căilor uh, ilegale, uh, traficării, spălării banilor. Uh, acestea sunt fenomenele pe care dorim să le eradicăm. să nu mai fim ipocriți. De fiecare dată când avem un raport de acest fel, revenim asupra acestor subiecte, dar din păcate nu dispunem acum de timpul necesar pentru a oferi toate uh, clarificările necesare. Uh, Următoarea intervenție, domnul Arahala. Mulțumesc. Într-adevăr, este nevoie de mai multă claritate, de certitudine legală uh, pentru că până uh, la urmă uh, trebuie să nu reinterpretăm sistemul comunitar de acordare de asistență umanitară. Trebuie să ne gândim că atunci când migranții ajung să colaboreze cu organizații umanitară, pot să aibă certitudinea că vor ajunge în condiții legale în Uniunea Europeană. Dar până la urmă, um, din păcate, și acest model poate fi copiat și de, poate deveni o uh, variantă de a acționa pentru uh, organizațiile ilegale care se ocupă de uh, trafic de persoane. Tocmai de aceea este necesar nu doar să existe claritate la nivelul statelor membre în ce privește asistența umanitară um, care uh, să uh, nu poată fi acuzată uh, de um, o activitate infracțională și să încercăm să contracarăm toate efectele nedorite. Mulțumesc, domnul Coster. M-ar interesa Mich würde interessieren, ähm, ob Sie in Ihrer M-ar interesa dacă în studiul dumneavoastră ați analizat și efectele acestor măsuri de descurajare ale acestei directive asupra celor care uh, uh, prin activitate voluntară um, acordă sprijin refugiaților. Ați putut constata efecte dacă această directivă poate uh, să aibă ca efect și asupra angajamentului voluntar, pentru că el este atât de lăudat de către politicieni în discursurile lor. Să, deci efectul să nu fie unul negativ, să nu fie descurajați cei care acordă asistență voluntară, pentru că până la urmă în acest studiu ar fi putut să fie reflectate și aceste efecte nedorite pe plan politic. În ce privește, spuneam, sprijinul acordat voluntar. Deci găsim în studiul dumneavoastră trimitere la situații de acest gen? Aceasta ar fi întrebarea mea. Thank you. Um, Cecilia, please. Thank you, Claude. Mulțumesc, Cecilia. Mulțumesc, Claude, și mulțumim pentru acest studiu care este extrem de util pentru noi. Săptămâna trecută în Comisia PETI am avut o petiție de care ne-am ocupat și am fost vizitați de PromAid care ne-au spus ce fac ei în Marea Mediterană. Și a fost o dezbatere extrem de interesantă. Îmi pare rău, dar va trebui să repet următoarea afirmație. Salvarea de vieți în Marea Mediterană nu trebuie să fie considerată uh, un factor neimportant de această comisie. Cineva a spus aici că oferirea de asistență umanitară în Mediterană ar fi folosită ca un, ar fi considerată ca un factor de atracție dar e absolut uh, de neacceptat și scandalos să afirme așa ceva. Nu mai să aud așa ceva și deja mă simt rău fizic. Vorbim aici despre niște lucruri esențiale pentru um, orice ființă umană, oriunde s-ar afla ea pe pământ. Datoria de a salva vieți este o obligație morală și ar trebui să fie considerată ca atare. Cu acest studiu ne-ați dat un document extrem de util pentru a exercita presiunea asupra Comisiei care să analizeze directiva privind facilitarea și să o adapteze la cadrul juridic european și la legislația europeană și standardele privind drepturile omului. Este obligatoriu și ar trebui să fie obligatoriu, nu facultativ, cum se spune la articolul 1 alineatul 2. Pentru că avem un text care spune că orice stat membru poate hotărâ să nu impună sancțiuni este dezonorant așa ceva și ăsta e mesajul care trebuie să fie transmis de comisia noastră, că întotdeauna, chiar și în legislația națională, trebuie să introducem aceste lucruri care sunt obligații morale ale noastre, ființe umane pe pământ. Mulțumesc, Jean Lambert. Sunt de acord cu cele spuse de antevorbitoarea mea și vreau să vă mulțumesc pentru acest studiu. Ne-am confruntat cu un număr din ce în ce mai mare de cazuri la nivelul statelor membre de acțiuni inițiate împotriva persoanelor sau structurilor sau organizațiilor care ofereau sprijin și am observat că există o tensiuni la nivelul celor care lucrează pentru guvern pentru că nu știau dacă pot oferi sau nu asistență. Prin urmare, cred că ar trebui să încercăm să adaptăm un pic lucrurile în ceea ce privește propunerile ONU. Și o întrebare, dacă deși Comisia nu pare să vrea să facă acest lucru în viitorul apropiat. Credeți că există vreo importanță să existe niște orientări din partea Comisiei cu privire la modul în care statele membre ar trebui să acționeze pentru a clarifica lucrurile? Mă refer aici în special la situația celor care nu pot fi returnați pentru că au primit o, un răspuns negativ poate la o cerere de azil. Și în multe dintre statele noastre membre, acei oameni rămân într-o situație absolut neclară. Și mă întreb dacă n-am putea să clarificăm situația pentru ei cu recomandări sub forma unor orientări care să se în raportul interimar. Mulțumesc, Barbara. Barbara Spinelli. Vreau să mulțumesc și eu pentru acest studiu și aș vrea să-i rog pe autori să mă ajute să înțeleg ce se întâmplă în anumite state membre. Marea majoritate a statelor europene nu sunt capabile nici să facă strămutări, nici relocări. În același timp, există această ofensivă împotriva societății civile. Vă dau un scurt exemplu din Roma. Unul dintre principalele centre de primire voluntară pentru migranți este întotdeauna validat cu scuza sau evacuat cu scuza că uh, se ocupă spații în mod ilicit. Există centre care sunt uh, gestionate de voluntari fără fonduri publice. Și aș vrea să știu prin această ofensivă împotriva ONG-urilor, credeți că îi descurajați, dar din păcate, în cazul Romei, creează un vid care este umplut de infractori, de mafia, care se îmbogățește de lipsa de intervenție, de pe urma lipsei de intervenție a statului. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Juan Fernando. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Alosop, și din partea mea pentru acest studiu și pentru prezentarea sa la cererea comisiei noastre. O să trec la spaniolă pentru că intenția mea este să vă vorbesc despre uh, un caz spaniol care a fost menționat de colega mea, Cecilia Wikstrom, și să pun și o întrebare. Săptămâna trecută, în Comisia Petiții, am vor, s-a vorbit despre trei pompieri spanioli care au fost uh, deținuți de o patrulă greacă pentru că salvau vieți pe mare. Uh, în jurul, în apele insulei Lesbos, într-o misiune eroică și totuși au fost acuzați ca fiind infractori și ca făcând trafic de persoane și riscă 10 ani de închisoare, tocmai pentru că au desfășurat o acțiune umanitară. Dreptul penal care susține aberații de genul acesta pretinde a fi o implementare a Facilitation Directive. La aliniatul 2 de la articolul 1 se spune că statele pot, mei, se folosește mei acolo, uh, pot începe un proces penal împotriva celor care ajută sau cooperează cu persoane care ar putea să fie migranți uh, în neregulă după părerea mea, ar trebui să se modifice legea aici, imediat și obligatoriu în această directivă privind facilitarea, astfel încât această denaturare a dreptului european să nu mai ducă la niște situații atât de încrozitoare în dreptul, în dreptul penal al statelor membre. Nu este singurul caz în Grecia, evident există altele și mi-ar părea să știu ce credeți dumneavoastră despre aceste situații cu spaniolii pentru că este îngrozitor, un caz uh, în special îngrozitor. Și întrebarea mea este dacă put- credem că putem ajuta, cum pretindem noi, eu, de exemplu, ca raportor pentru codul pentru vize, ca solicitanții de azil să poată invoca pentru a intra în mod regulat în Uniunea Europeană, dacă n-ar putea avea o viză umanitară în momentul de față este suprautilizat, dar este uh, de asemenea ignorat în practică în statele membre. Și cred că genul acesta de vize ar fi un mesaj pozitiv care să arate că Uniunea Europeană vrea să creeze un mod legal de acces la Uniunea Europeană, astfel încât cei care sunt persecutați să nu mai trebuiască să intre ilegal în Uniunea Europeană cu prețul vieții că pe care uneori chiar o pierd. Mulțumesc, spune domnul președinte. Evident, dumneavoastră nu sunteți politician pentru a răspunde unora dintre intervențiile politice, dar dacă vă puteți referi la câteva dintre întrebările pe care le-ați auzit, pentru care, evident, e nevoie de cunoștințe solide, am apreciat foarte mult. Deci puteți alege dumneavoastră la care vreți să răspundeți. Avem 5-6 minute la dispoziție. Mulțumesc pentru întrebări. Avem paginile 45 până la 54 de raport și acolo găsiți răspunsuri, dacă am înțeles eu corect, întrebările dumneavoastră referitoare la efectul acesta descurajator uh, cu privire la activitatea voluntarilor în cazul uh, abordării politice și a cazurilor extrem de cunoscute care se bucură de o atenție din partea mass mediei. Și acest lucru este valabil în întreaga Uniune, nu doar în statele membre unde se întâmplă acest lucru. E un lucru pe care l-am găsit în studiul nostru, l-am identificat și în discuțiile care țin de contrabanda cu migranți, ne-am dat seama, cei care uh, lucrăm pe teren, că trebuie să uh, înțelegi ce înseamnă activitatea de protecție a migranților în fiecare zi, astfel încât diferențierea între ce este trafic și ce nu trebuie să fie clarificată. Asta auzim din partea societății civile, pentru că pe de o parte, voluntarii, reprezentanții societății civile Aud că voluntarii greci sunt numiți pentru, la Premiul Nobel pentru Pace și, pe de altă parte, auzim că există persoane care sunt, uh, riscă să rămână 5 ani în închisoare. Deci cred că trebuie ca lucrurile să fie prezentate mai clar în acest raport, în ceea ce privește situația voluntarilor civili. Și aici revin la întrebarea pusă de doamna Lambert. Recomandările noastre depășesc stadiul de simple orientări. Organizațiile societății civile cer o mai mare claritate în ceea ce privește situația lor, însă dacă nu avem date referitoare la nivelul de condamnare în instanță, și dacă nu știm ce se întâmplă pe teren, avem o imagine foarte fragmentată cu privire la impactul acestei directive. Monitorizarea și evaluarea acestei directive reprezintă niște procese fragmentate, deloc unificate, la nivel european, mai ales în ceea ce privește statele aflate la frontiera externă. Și aici mă refer la Italia, N-am primit chiar așa multe răspunsuri de la statele respective pentru a le înțelege experiența, pentru că sunt foarte ocupate cu serviciile vitale pe care trebuie să le oferă. Deci trebuie să fim foarte siguri că avem dovezile necesare pentru a face recomandări solide. Și de aceea am subliniat uh, lipsa aceasta de date. Și în încheiere, doamna Spinelli în ceea ce privește vidul. Fără îndoială, asta rezultă din raport și de aceea am vrut să atrag atenția asupra cartei sau graficului unde vedeam că 42 din 76 dintre respondenții din rândul societății civile ofereau adăpost de urgență. Deci există cazuri în care aceste persoane sunt uh, descurajate sau împiedicate să furnizeze aceste servicii și aici drepturile fundamentale ale migranților uh, aflați în neregulă nu sunt respectate. Și este absolut important să luăm în considerare dreptul acestora. Și de aceea S-a menționat problema finanțării în raport și este una dintre cele patru recomandări ale noastre, pentru că organizațiile și voluntarii din societatea civilă desfășoară niște activități esențiale pentru a garanta respectarea unor drepturi de bază la hrană, la adăpost, îngrijiri medicale, asistență juridică. Și nu doar asta, există și cazuri unde organizațiile au fost um, tratate ca niște infractoare pentru că nu au utilizat în mod corespunzător fondurile publice și au inclus migranții ilegali din disperare în programe unde uh, fondurile erau dedicate exclusiv migranților uh, regulari. și nu am destule cunoștințe ca să vă răspund la întrebarea privind viza umanit- vizele umanitare. V-am așteptat răspunsurile, mi-ar plăcea să avem mai mult timp ca să puteți intra în detalii. Mai sunt alte întrebări la care poate vreți să răspundeți dumneavoastră? Cred că am răspuns la majoritatea punctelor, dacă nu se opune cineva din sală. Mulțumim, spune domnul președinte, pentru raport. Okay, um, just a minute for the commission. Haideți să facem un minut pauză până comisia... Nu, com... mai avem un minut pentru comisie. Comisia nu dorește să intervină, dar dacă dumneavoastră ne invitați, da, putem să o facem. Mulțumesc pentru ocazia de a interveni. Voiam să vă spun că, într-adevăr, suntem în concordanță cu planul UE privind traficul cu migranți din mai, referitor la evaluarea pe baza căreia să stabilim dacă avem un cadru juridic potrivit. Analizăm toate informațiile disponibile, inclusiv studiul care a fost prezentat, precum și multe alte rapoarte și Intenția noastră este să publicăm concluziile în următoarele săptămâni, deci în scurt timp. Am început un proiect pilot cu Eurostat pentru a rezolva problema listei de, lipsei de informații statistice care a fost menționată în domeniu și aș vrea să subliniez că planul de acțiune spune că nimeni dintre cei care oferă asistență umanitară ar trebui să riște să fie uh, tratați ca infractori. În ceea ce privește asistența pe mare, este o obligație ce rezultă din cadrul internațional și este obligatoriu pentru statele membre și Uniunea Europeană. Prin urmare, nu o să intru în alte detalii, pentru că știu că nu avem mult timp la dispoziție, dar sunt sigur că vom avea ocazia să mai discutăm asta. Mulțumesc, spune domnul președinte. Îmi pare rău dacă n-am fost prea politicos, doar că e o zi de marți după amiază și te-am obosit. Trecem la punctul 19, care este un punct unde vorbim despre condițiile de intrare și ședere pentru resortisanți terți, pentru ocupare de locuri de muncă înalt calificate pe baza cartului Cărți albastre. Pe acest raport sunt raportor eu, dragi colegi. Pe 6 iunie Comisia a adoptat o propunere pentru directiva privind cartea albastră și ca raportor pe dosar o să vă prezint principalele direcții de evoluție ale proiectului de raport. O serie de colegi au menționat astăzi Cartea Albastră și căile legale de migrare migra- pentru migranți. Și Ana Gomez, Somi Indvel, Sophie Indvel și alți colegi au menționat acest lucru și au spus că ar fi bine ca această revizuire să fie situată în context, la fel cu directiva privind lucrătorii sezonieri, tehnologiile TIC, Există oameni care vorbesc despre aceste dosare privind migrația legală. Trebuie să vorbească pentru că astea sunt singurele dosare pe care le avem. Și uh, când vorbim despre acest subiect, ne raportăm mai degrabă la o lista dorințelor decât la ce există concret în realitate. Alături de toate celelalte măsuri menționate și de Sophie Invel se numără și relocarea sau strămutarea acestor persoane. Dar într-un număr așa de mic, încât dacă situăm lucrurile în context, vedem că rezultatele nu sunt pe măsura a ceea ce ne așteptăm. Am menționat contextul pentru că nu vreau să credeți că vorbim aici despre revizuirea cărții albastre sau altor măsuri care țin de îndeplinirea cerințelor pentru migrația legală. Vorbim despre situația de ansamblu, de rute legale pentru migranți, de care este absolută nevoie. Nu știu dacă am reușit să ajungem chiar așa de departe, deci cred că ar trebui să stăm lucrurile în context. Ah, uh, este vorba de o revizuire a acestei propuneri legate de Cartea Albastră. Nu cred că avem un uh, plan uh, perfecționat în ce privește migrația legală. Doresc să mulțumesc raportorilor din umbră care sunt prezenți în sală, care m-au ajutat să ajungem la stadiul actual privind uh, această inițiativă legată de directiva Cartei Albastre. Proiectul pe care îl prezentăm astăzi și Uh, amendamentele cu siguranță vor transmite un mesaj uh, pozitiv privind controlul migrației legale. Ne dorim uh, ca această carte albastră să aibă o atractivitate sporită, pentru că în clipa de față formula nu este folosită suficient de bine în Uniunea Europeană. Da. trebuie să venim în favoarea cetățenilor din statele terțe care dispun de o înaltă calificare. Din acest punct de vedere, propun să simplificăm, să clarificăm procedurile privind uh, criteriile de admisie, respectiv criteriile de respingere a solicitărilor. Uh, trebuie ca și angajatorii potențiali să fie corect informați și uh, toate persoanele potențial interesate de a beneficia de această formulă. Am uh, discutat diverse praguri uh, pentru diversele domenii. Să le parcurgem foarte pe scurt. Domeniul de aplicare. Aici uh, trebuie să extindem domeniul de aplicare pentru a spori și accesul cetățenilor din state terțe pe piața muncii din Europa ar fi un uh, semnal pozitiv pe care îl dăm celor uh, inclusiv celor care beneficiază de protecție internațională și care se află în statele noastre pentru a obține această carte albastră și pentru a putea să se angajeze. Deci, uh, din acest punct de vedere, să extindem domeniul de aplicare. Parlamentul European uh, acționează în acest sens și în uh, raportul de Mesola și Chianghe uh, s-a expus acest punct de vedere. Dar sigur că realitățile în momentul aplicării acestor propuneri sunt foarte diferite. În al doilea rând, pragurile de salarizare în anumite state nu există uh, salarii uh, fixe în sectoarele care necesită competențe uh, ridicate. Din acest punct de vedere, poate că ar trebui să acționăm pentru ca statele membre să creează con- condițiile necesare ca prevederile legale și prevederile internaționale să vină în întâmpinarea Um, necesităților de personal cu înaltă calificare. Rolul partenerilor sociali. Din punctul meu de vedere, modul în care această propunere poate să funcționeze este pe baza unui consens mai amplu între partenerii sociali. Pentru că în felul acesta credibilitatea propunerii este sporită partenerii sociali uh, pot să acorde statelor membre asistență în ce privește recurgerea la Cartea Albastră. Inclusiv sindicatele uh, pot să își valorifice experiența din acest punct de vedere pe piața muncii pentru că și rolul sindicatelor poate fi important. Sigur că trebuie să ne consultăm cu partenerii sociali înainte de a introduce un prag de salarizare. În ce privește angajatorii uh, recunoscuți, de asemenea, este nevoie de uh, un dialog cu partenerii sociali și poate să existe uh, o schemă rapidă de acționare pentru um, a aviza um, din această perspectivă angajatorii. În ce privește intermobilitatea, Trebuie să uh, acționăm de asemenea pentru o mai mare atractivitate a cartei albastre și să ne inspirăm din alte uh, prevederi legale uh, referitoare la migrația legală din Uniunea Europeană și uh, să permitem inclusiv deținătorului unei cărți albastre să lucreze eventual într-un al doilea stat membru al Uniunii Europene dacă această ocazie se ivește. Și, uh, avem amendamente care sunt menite să simplifice uh, criteriile de acordare a cărții albastre. Încercăm să găsim un numitor comun pentru elemente disparate în ce privește uh, uh, controlul legat de siguranța locurilor de muncă. Dar sigur că și controlul trebuie să fie proporțional uh, atunci când se analizează criteriile. Trebuie să ne gândim că în statele membre, în clipa de față, um, nu s-a acordat suficientă atenție posibilității de a recurge la Cartea Albastră în statele membre. În baza propunerilor și amendamentelor înaintate, voi da cuvântul acum, poate în primul rând raportorilor din umbră, pentru a se pronunța și cred că uh, Maria Gabriel ar fi uh, prima Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă felicit pentru acest raport și pentru amendamente. Mulțumesc pentru colaborarea foarte bună de la început pe marginea acestui raport. Știm cu toții foarte bine că ne dorim ca Uniunea Europeană să devină o destinație mai atrăgătoare în baza recurgerii la Cartea Albastră. De aceea aș dori să fac câteva mențiuni de la bun început. O importanță esențială o au partenerii sociali. Contactele continue cu partenerii sociali pe plan național uh, sunt uh, o necesitate ar fi de folos nu doar pentru statele membre, dar și celor care solicită emiterea unei asemenea cărți albastre. Iar în ce privește extinderea domeniului de aplicare, este necesar să simplificăm accesul la piața muncii pe plan național pentru a veni în întâmpinarea tuturor celor care doresc să folosească această carte albastră orice tip de uh, calificare uh, poate să fie avut în vedere. Și să uh, ne referim uh, nu strict la cetățenii unor state terțe, ci la relația cu statele terțe în sine. Sigur că dorim, uh, pe de altă parte, să limităm scurgerea de creiere. Cred că trebuie să creăm posibilitatea pentru fiecare stat membru să elaboreze o listă a profesiilor pentru că există diferențe foarte mari de la un stat la altul. Să ținem seama de specificul fiecărei pieți uh, a muncii locale, pentru că acceptarea unor lucrători străini uh, de înaltă calificare nu trebuie să uh, prejudicieze într-un fel uh, oferta de forță de muncă autohtonă. Iar în ce privește salarizarea acestor persoane cu înaltă calificare, trebuie să transmitem un mesaj foarte pozitiv și să protejăm atât cetățenii din statele terțe, cât și interesele Uniunii Europene. Eu susțin extinderea domeniului de aplicare a directivei, pentru că eu cred că mult mai mulți oameni ar trebui să poată beneficia de uh, utilizarea unei cărți albastre. Trebuie să facem apel la statele membre să adopte această legislație, noile propuneri Știm că unele din statele membre vor necesita mai mult timp pentru a transpune în practică aceste propuneri. Dar să nu creăm uh, o competiție neloială între statele membre în ce privește atragerea uh, unei forțe de muncă înalt calificate din străinătate. Deci, statele membre care se află la periferia continentului de obicei sunt prima destinație a celor care solicită cartea albastră. Dar după aceea, foarte repede, acești oameni doresc să se deplaseze spre alte state membre, spre Germania sau alte state în care pot obține salarii mai mari. De aceea, statele care investesc în acești oameni ar trebui să poată să-și protejeze interesul de a menține această forță de muncă. În felul acesta am putea beneficia cu toții de acest sistem al cărților albastre. Principiul solidarității trebuie să fie avut în vedere și atunci când se recurge la sistemul cărții albastre. M-aș opri uh, aici cu intervenția mea. Încă o dată uh, aș solicita să uh, găsim modalități de simplificare a procedurilor pentru ca această carte albastră să poată deveni mai atrăgătoare. Suntem cu toții conștienți că este nevoie de eforturi suplimentare și mulțumesc tuturor colegilor. Sunt sigură că Eh, vom putea ajunge la un consens în acest dosar atât de important. Mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Natalie Grispec din partea grupului ALDE. Mulțumesc eh, pentru bună colaborare pe marginea acestui dosar. Eh, și eh, buna colaborare cu toți raportorii din umbră, dar mulțumesc și pentru conținutul documentului, pentru că și grupul meu parlamentar eh, susținere, susține atingerea acestor obiective și Sigur că ne dorim ca acest instrument să devină mai atractiv nu doar pentru beneficiari, cât și pentru uh, cei care uh, pot să fie angajatori ai acestor specialiști pe teritoriul european. Mulțumesc că ai făcut trimitere la amendamentele care se referă la o la mobilitatea între state, mobilitatea care să poată fi simplificată ai propus o procedură accelerată pentru toți angajatorii care sunt deja agreați pentru a putea emite asemenea cărți albastre și pe, ai menționat amendamentele care sunt poate ușor tehnice, dar uh, care uh, pot oferi formule concrete uh, de clarificare pe plan național și de raționalizare a procedurilor. În prezentarea proiectului de raport ai vorbit și despre o uh, reducere progresivă a formulelor uh, de emitere a cărții uh, albastre pe plan național, pentru că sunt uh, până la urmă dispoziții concurente pe teritoriul uh, comunitar și uh, trebuie să găsim formule armonizate în ce privește acordarea cărții albastre. Dar trebuie să existe o formulă foarte clară pentru această suprimare a complicațiilor naționale, care să fie până la urmă într-un fel obligatorii pentru statele membre. Pentru că am constatat că până acum formula nu a funcționat foarte bine. Trebuie să recunoaștem că existența acestor dispozitive concurente uh, uh, creează probleme în transpunerea în practică a formulei. Sunt, într-un fel, principala cauză a eșecului de până acum. Trebuie să Uh, încercăm de câte ori se poate să găsim formule armonizate între statele membre în parcurgerea tuturor etapelor necesare pentru uh, acordarea cărții albastre. Si că le raport n-ai pas... Îmi pare rău că uh, până acum nu s-a putut recurge la o extindere a domeniului de aplicare a directivei. Tu ai spus că ne dorim acest lucru. Uh, pentru că există și directiva privind lucrătorii înalți calificați și știm că Europa, statele membre, au nevoie de mână de lucru calificată, dar uh, în cadrul audierilor pe care le-am organizat, acest lucru a fost evocat frecvent. Tocmai de aceea cred că trebuie să extindem domeniul de aplicare al directivei pentru a găsi formule care să uh, funcționeze bine și să nu creeze uh, concurență neloială până la urmă între state. Pentru că lucrurile uh, se schimbă cu rapiditate și trebuie să fim capabili să ne adaptăm la schimbări. Trebuie să găsim o politică eficientă, inclusiv în, favor, în favoarea migrației legale, să explicăm acest uh, instrument și cetățenilor noștri și trebuie să atragem până la urmă talente de care Europa are nevoie, pentru că uh, uh, în clipa de față acest lucru încă nu se realizează în Europa. Noi nu ne dorim un teritoriu tern, ci un teritoriu atractiv pentru tine. Trebuie să schimbăm uh, această imagine de uh, continent ușor îmbătrânit și să facem niște reforme care să nu însemne doar o cosmetizare, pentru că altfel uh, în 3 sau în 4 ani vom ajunge să regretăm. Mulțumesc, Natalie, din partea verzilor. Bodil Valero. Tack så mycket. Jag vill också tacka föredraganden och de andra skuggorna för, eh, för eh, bra arbete. Och eh, Jag tycker också att det är bra att vi har det här direktivet. Mulțumesc. Cred că este um, bine că avem acest obiectiv um, pe masa de lucru, pentru că am avut o audiere în Parlament cu câteva luni în urmă. Am uh, avut un reprezentant al Suediei care ne-a spus că uh, această direct directivă uh, privind cartea albastră permis în, atragerea în Suedia a mii de persoane cu înaltă calificare. Este o problemă. Regret că uh, nu uh, se merge mai departe în propunerea pe care Comisia a făcut-o. Eu cred că nu trebuie să ne referim de numai la persoanele cu înaltă calificare, um, ci la toate tipurile de specialiști, pentru că mâna de lucru din străinătate um, poate să fie de folos pentru noi, fie că este vorba de competențe înalte, de specialitate sau nu. Vreau să vorbim despre asta, pentru că eu, eu cred că este regretabil că nu am mers și mai departe. Comisia noastră ar fi putut eh, să își manifeste această ambiție și mie mi-ar fi făcut plăcere. Mă bucur de asemenea să constat că dincolo de sistemele naționale putem să avem o circulație intraeuropeană a eh, lucrătorilor care se pot deplasa de la un stat membru la altul. Claude se referea și la cei care au obținut dreptul de azil și mi se pare o propunere interesantă. Și cred că dacă un solicitant uh, al uh, dreptului de azil uh, poate să rămână în interiorul sistemului, Ehm, chiar dacă după aceea i se refuză statutul de azilant, am putea eventual să-i oferim statutul de migrant legal ehm, cu eh, carte de muncă. Știu că ehm, nu va fi foarte agreată această propunere, dar putem să o avem în eh, vedere. În legătură cu salarizarea diferită între statele membre, nu putem aplica uh, pretutindeni un model unic valabil. Articolul 341 creează o mică problemă. Pentru că aici uh, cartea albastră nu poate să uh, depășească sistemul național. Cartea albastră până acum nu a fost foarte eh, folosită pentru că poate și sistemul de emitere este unul foarte complicat. Dar dacă uh, introducem un sistem de carte albastră care să fie deasupra sistemelor naționale, pot să apară probleme. Există probleme legate de lucrătorii sezonieri, de diverse tipuri de lucrători Uh, ar fi vorba de o coabitare a mai multor sisteme, ceea ce ar crea anumite complicații. Trebuie să ne gândim bine la toate aceste aspecte și cred că și Consiliul uh, uh, nu va fi interesat să păstreze acest articol. Dar Cred că este un prim pas foarte bun pentru a îmbunătăți o formulă de a ne putea folosi de lucrători cu înaltă calificare și cred că vom putea continua discuțiile pe marginea acestui subiect. Okay, thank you. And the shadow... Mulțumesc și numele GUE, doamna Spinelli. Vorrei ringrația. Aș vrea să-i mulțumesc lui Claude pentru munca excelentă și detaliată pe care a făcut-o pe Cartea Albastru, raport, albastră. Raportul acesta îmbunătățește cartea în punctele în care nu era prea bună, permițând un acces mai ușor mai multor categorii de migranți și mai puțin complicat în ceea ce privește întregirea familiei. Îmi place mai ales includerea în amendamente nu doar a beneficiarilor de protecție internațională, ci și a solicitanților de azil există obligație pentru statele membre de a introduce proceduri um, mai rapide pentru uh, cei care oferă un loc de muncă. Cu amendamentele mele aș vrea să extind și eu accesul la Cartea Albastră și să transfer, transform acest document într-un instrument extrem de atrăgător, lucru care deocamdată, cu excepția Germaniei, nu s-a întâmplat. Mă refer la simplificarea procedurii și la uh, creșterea mobilității titularului cărții albastre în Uniunea Europeană. Această liberă circulație este o plus valoare ce trebuie asigurată de carte față de sistemele naționale, chiar dacă înțeleg exact logica colegei Valero în, care, în ceea ce privește Suedia. O să menționez pe scurt câteva puncte. În primul rând, voi cere ca solicitanții de azil să fie acoperiți de legislație națională sau europeană, deci indiferent de ce lege sunt acoperiți, să obțină de îndată cartea albastră fără limită de timp. Aș vrea de asemenea să îmbunătățesc posibilitatea de a o solicita online, astfel încât să facilităm accesul celor care se găsesc în afara Uniunii Europene. Sunt pentru clauzele de deschidere pentru posturi de muncă care nu sunt neapărat înalt calificate, așa cum au propus alți raportori din umbră. Și o să mă concentrez și pe garanțiile și pe drepturile uh, titularilor de carte albastră în caz de șomaj sau de abuzuri din partea angajatorului, inspirându-mă din directiva privind uh, lucrătorii sta, uh, sezonieri sau cea privind studenții și uh, cercetătorii din state terțe. Apoi, există și posibilitatea de transfer într-un stat membru și schimbarea locului de muncă, esențială pentru a evita dependența excesivă de un singur angajator. Am câteva semne de întrebare cu privire la regulile de retragere sau de refuz a cărții albastre. Nu cred că migrantul este cel care trebuie să plătească pentru posibile comportamente inadecvate ale angajatorului. Și sper din suflet ca propunerile de amendament să fie ascultate de Consiliu. Nu va fi o luptă ușoară, dar fără îndoială o să o ducem și o să o ducem împreună. Thank you very much, Barbara. And uh, before I um, ask the other... Mulțumesc. Am să dau cuvântul acum și celorlalți colegi care doresc să intervină, dar înainte de asta vreau să mulțumesc raportorilor din umbră. Nu am spus uh, atât de multe în cuvântul meu introductiv, pentru că este un subiect sensibil și modul în care raportorii din umbră au abordat situația, pot să intre în detalii. astfel încât să avem o propunere puternică, transpartinică, pentru că, într-adevăr, e uh, o incluziune importantă. Nu sunt multe dosare în acest domeniu și deci e important să ajungem la un consens și muncă, muncă grea. Vreau de aceea să mulțumesc raportorilor din umbră pentru munca lor, pentru ca această revizuire să fie una credibilă. Și acum, dacă doresc să intervină și alți colegi, începând cu Cecil Chiengele, dau cuvântul. Mulțumesc! Felicitări și din partea mea lui Claude pentru pentru această propunere așa de importantă. Este un document extrem de important pentru rutele legale de migrare. Cred că este un prim pas foarte important și vreau să subliniez că trebuie să îi se alăture acestei propuneri și alte propuneri ca să consolideze și mai mult acest sector al mobilității. În ceea ce privește cartea albastră, Conform ultimelor estimări, 200.000 de persoane pe an ar putea să beneficieze de această carte albastră și aș vrea să cer, poate într-un viitor apropiat, ca această carte să ia în considerare și uh, schimbările de pe piața muncii uh, și să extindem o um, sferă de aplicare nu doar la persoanele înalt calificate, ci și, pe, și să includem și persoane care nu au alte calificări. Asta în primul rând. În al doilea rând, am apreciat foarte mult că în această directivă au fost introduși și solicitanții de azil. Însă am o întrebare. Persoanele solicitante de azil care vor intra și care vor avea cartea albastră ar trebui să nu-și pierdă avantajele legate de statutul de solicitant de azil, pentru că ei beneficiază de prevederile Dublin. Deci trebuie să avem o abordare inclusivă care să nu lipsească de anumite avantaje. Ar putea să fie un început pentru multe state membre care să devină competitive, să-și îmbunătățească sistemele și să lupte împotriva exploatării lucrătorilor, inclusiv prin reducerea salariilor, lucru care ar putea să fie penalizant. Mulțumesc! And Mr. Becker, please. Mulțumesc, domnul Becker, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez uh, mult uh, modul în care dumneavoastră, ca raportor, ați uh, elaborat un raport foarte profesional împreună cu raportorii din umbră și cred că va avea un rezultat foarte bun. Cu toate acestea, vreau să vă avertizez. Și aici mă opun multor voci acest uh, subiect al cartonașului, al cărții albastre, care este absolut necesar, urgent necesar pentru Europa în această uh, cursă globală a competențelor uh, pe care nu putem să o câștigăm altfel. Deci să se facă o legătură între Cartea Albastră cu migrația legală și cu alte subiecte foarte complexe. Cred că acest raport ar trebui să se concentreze asupra unei soluții pentru această, această categorie a forței de muncă înalt calificate și să nu încerce să rezolve uh, o problemă mult mai complexă, amestecând aici toate lucrurile. Cred că este mult mai important să uh, transmitem un impuls țintit uh, Comisiei și să cerem să abordeze uh, migrația legală în uh, tematică să foarte complexă, uitându-se și la categoriile persoanelor cu calificare mai redusă sau pentru solicit sau solicitanții de azil. Uh, astfel încât să se ia măsuri bine adaptate pentru fiecare categorie. Deci nu trebuie să se facă aici să se amestece lucrurile. Sigur că codul vizelor ne-a arătat din experiență că până la că se ajunge până la refuz din partea Consiliului, pentru că Consiliul nu este pregătit să uh, amestece subiectele. N-ar trebui sigur să renunțăm la dorința noastră și anume ca aceste subiecte să fie de asemenea tratate în mod la fel de profesionist uh, de către comisie. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că vă referiți la domeniul de aplicare. Domnule Becker, cred că vă referiți la domeniul de aplicare, unde vorbim despre eu, unde eu vorbesc despre extinderea protecției internaționale. Mulțumesc pentru opinia dumneavoastră. Și în cele din urmă, doamna Metzola, vă rog. Da, mulțumesc. Foarte pe scurt, vreau să vă mulțumesc uh, ție și raportoarei din umbră Maria Gabriel pentru munca la acest uh, dosar. Cred că propunerea Comisiei merge în direcția bună, și anume Cartea Albastră Europeană să devină un sistem care să se aplice la întreaga Uniune Europeană. <coughs> Um, Într-adevăr, sistemul revizuit va fi unul mult mai uh, inclusiv uh, pentru că va implica toate calificările despre care se vorbește și astfel Uniunea Europeană va deveni mai atractivă, sistemul va fi mai atractiv pentru mai mulți oameni și va fi, de asemenea, o cale uh, legală pentru migranții care caută un loc de muncă. Și aici statele membre um, pot să decidă care sunt necesitățile pe piața muncii. Este foarte important acest lucru. E important să se aplice testul um, pieții de muncă atunci când există sectoare cu uh, șomaș foarte ridicat. Mulțumesc. Mulțumesc, Roberta. Intervine cineva din partea comisiei? Da, mulțumim. Bună ziua tuturor. Vrem să spunem că salutăm susținerea propunerii comisiei și a obiectivelor uh, acestora acesteia, o mai bună gestionare a migrației legale și atragerea personalului cu înaltă calificare. În principiu, privim favorabil uh, amendamentele propuse care doresc să faciliteze și să clarifice procedurile, un obiectiv pe care îl împărtășim la Comisie și uh, Vom analiza deci cu atenție și avem o abordare pozitivă fa- față de aceste elemente. În ceea ce privește pragul salarial, cred că vom analiza cu atenție propunerile de a nu avea întotdeauna un prag. Uh, sistemul trebuie totuși să rămână destul de transparent și de fezabil și să fie garanții care să nu permită abuzurile, dar uh, ne bucurăm să luăm în considerare acest element. Sigur că nu dorim să se uh, elimine întru totul uh, sistemele naționale. Sunt niște puncte problematice unde avem niște îndoieli, trebuie să analizăm situația mai în detaliu. Unul ar fi extinderea domeniului de aplicare la solicitanții de azil, um, cu acces la piața muncii. Uh, înțelegem, sigur, uh, logica și opțiune pe care am uh, luat-o și noi în considerare în evaluarea impactului împreună cu beneficiarii de protecție internațională. În cele din urmă am decis să nu includem elementul în propunere pentru că ne-am gândit că acest lucru ar crea și mai multă complexitate juridică și interacțiuni cu achiul de azil, cu procedurile de azil, care uh, sigur că va necesita o examinare foarte atentă. Deci am considerat că uh, ar fi putut să pună probleme și, sigur, și din punct de vedere politic este o chestiune sensibilă și ar putea apărea riscuri de abuz din partea celor care ar cere, ar solicita azil pentru a avea acces la cartea albastră. În ceea ce privește aplicarea la depunerea unei cereri de azil în mai multe state membre. Din nou, știți că noi avem printre obiective acele de a limita mișcările, deplasările secundare. Um, deci sunt mai multe elemente complexe aici și neclare, dar suntem pregătiți să le examinăm în continuare cu Parlamentul și cu colegii. Mulțumesc! Mulțumesc și eu și raportorii din umbră. Ne așteptam la această reacție. și reacțiile colegilor care au avut îngrijorări, dar toată lumea înțelege abordarea noastră generală și riscurile pe care ni le asumăm. Înțelegem și faptul că în alte părți ale propunerii abordarea este mult mai cuprinzătoare și mulțumesc că uh, tuturor uh, colegilor pentru participarea. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 15 februarie la prânz. Mulțumesc pentru această dezbatere excelentă. Similar point 20. Um, again, this is a, now a presentation by the Trecem acum mai departe la o prezentare a Comisiei cu privire la transpunerea a două dosare de migrație, directiva privind muncitorii sezonieri și directiva transferurilor uh, în interiorul companiilor, așa numită directivă ICT. După cum știți, cei care ați fost în mandatul precedent aici, uh, uh, am discutat aceste uh, directive și trebuiau să fie transpuse. Ele au fost adoptate acum trei ani trebuia să fie transpuse până în 30 septembrie, respectiv 29 noiembrie 2016. Se pare că la momentele respective 20 de state membre nu transpuseseră în totalitate directiva privind lucrătorii sezonieri și 17 state membre încă nu transpuseseră directiva ICT. Nu am acum statisticile privind transpunerea, dar uh, cifrele acestea nu ne arată un succes prea mare și apoi Comisia Europeană a inițiat uh, proceduri de încălcare trimin, trimițând uh, avertizări statelor care uh, nu se aflau în stare de conformitate. Um, da, poate să fie mm, destul de, e destul de deprimantă situația, dar la momentul respectiv am adoptat cu mare entuziasm aceste documente și deci să vedem ce se poate face și suntem recunoscători, Laura, pentru prezență și pentru prezentare. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc despre cele două puncte împreună. În ceea ce privește cele două directive, directiva privind lucrătorii sezonieri și transferurile în, în cadrul aceleiași companii, v-am trimis deja informații în scris uh, prin scrisoarea directorului general înainte acestei reuniuni și puteți să vedeți că pe 24 noiembrie 2016 am trimis uh, o scrisoare uh, către 20 de state membre care nu ne notificaseră deloc uh, transpunerea directivei sau o făcuseră doar parțial. Pe 24 ianuarie 2017, de asemenea, am inițiat aceeași procedură în cazul a 17 state membre care, din nou, nu transpuser, transpuseseră directiva sau nu notificaseră situația. Între timp, am mai primit câteva notificări de la câteva state membre și vom face actualizările în registrul public. Și pe noi ne îngrijorează situația, cu toate că trebuie să vă spun că, din păcate, nu este o excepție și în cazul altor directive am avut întârzieri în transpunere de către statele membre. Sigur că nu e satisfăcătoare această situație și vom monitoriza îndeaproape situația conform procedurilor uh, obișnuite. Asta înseamnă că dacă nu primim răspunsurile la statele membre, sigur că vom continua, vom trece la etapa următoare a procedurii. În scrisoarea care v-a fost distribuită, sunt menționate discuțiile privind grupul de contact pentru migrația legală. Au fost patru întâlniri, ale căror procese verbale sunt uh, disponibile în registrul public pentru consultare vom avea o altă întâlnire a grupului de contact pe 13 februarie, deci în două săptămâni, și acolo vom discuta chestiuni legate de punerea în aplicare și aplicarea practică a acestor două directive. Uh, informația e publică, dar să vă ofer câteva informații despre chestiunile cheie care au fost discutate de către statele membre referitoare la punerea în aplicare a directivei și la principalele provocări. Sigur, nu veți fi surprins sau zis că sunt aceleași probleme pe care le-am discutat uh, în timpul negocierilor. De exemplu, în, pentru directiva privind lucrătorii sezonieri s-a purtat uh, au fost multe discuții și întrebări cu privire la sectoarele de ocupare, care sigur că țin de, de sezoane, Uh, discuții cu privire la cazare, ce înseamnă cazare adecvată, tipurile de documente care trebuie să fie emise pentru um, persoanele respective în funcție de durata șederii sau de prelungirea acestea și cum să se calculeze durata șederii. În ceea ce privește directiva pentru transferurile în cadrul aceleiași companii, directiva ICT, uh, s-au pus întrebări despre uh, anumite definiții, despre remunerare, modul în care se poate evalua nivelul remunerării, procedurile pentru mobilitate intra-UE, pentru că aici există proceduri inovatoare privind uh, mobilitatea în interiorul Uniunii Europene, deci care stat membru ar trebui să fie considerat primul stat membru în cazul șederilor uh, consecutive în mai multe state membre. Uh, și pentru că această directivă să devine operațională atunci când angajații trec uh, granița, am pregătit uh, consultări cu statele membre și am actualizat uh, ghidul practic pentru ofițerii de frontieră, așa numitul ghid Schengen, care explică ce trebuie făcut atunci când lucrătorii transferați trec frontiera. Și acest, lucru, acest cod se anexează la uh, codul Schengen. Și în discuția mobilității, în contextul directe, directivei privind uh, Cartea Albastră, 15 state membre, din câte știm până acum, au ales să fie notificate atunci de fiecare dată când persoane transferate um, trec uh, frontiera. Deci 15 state membre au inform, ne-au informat că doresc să fie notificate conform directivei. În ceea ce privește mobilitatea pe termen lung, acolo unde există o alegere între a uh, extinde sistemul simplificat de notificare sau cererea unei noi uh, depunerea unei noi cereri, doar câteva state membre ne-au spus că vor dori procedura mai simplă, deci notificarea 14 vor, ce, vor solicita o, o cerere și celelalte încă nu au decis. E important să ținem minte aceste lucruri pentru că vor fi relevate relevante în dezbaterea privind uh, cartea albastră. Și sigur începem în curând evaluarea conformității măsurilor de transpunere în săptămânile următoare pentru cei care au notificat transpunerea și vom monitoriza, deci vom verifica aplicarea ambelor directive în următoarele luni și cu plăcere vă ținem la curent cu evoluțiile ulterioare. Mulțumesc! Mulțumesc, Laura, mulțumesc ție și echipei tale pentru munca pe care o depuneți în această situație destul de uh, proastă în ceea ce privește transpunerea în statele membre. Sunt colegi care doresc să vorbească sau să adreseze întrebări. Nu mă surprinde că situația este atât de, de proastă. Încă o dată, mulțumim Comisiei pentru că monitorizează situația și face presiune asupra statelor membre. Aveți susținerea noastră de plină. Deci pot să vă spun foarte clar că aveți susținerea noastră ca raportor pentru lucrătorii sezonie. Dacă nu mai sunt alte întrebări, mulțumesc încă o dată pentru munca la aceste dosare. Cred că tăcerea vă spune tot ce este de spus. Ce se mai poate spune? Barbara Spinelli aici. Vreau să reamintesc colegilor că statele membre, în mod interesant, eu sunt aici de ceva vreme și știu care e situația. Ele ne-au alertat că în Italia se întâmplau lucruri îngrozitoare. Migranții erau atacați și uh, mi s-a spus că trebuie să îi protejăm pe lucrătorii sezonieri care sunt vulnerabili și care totuși au o contribuție esențială. E interesant cum a început această situație, dar se pare că acum uh, e și mai uh, gravă și e cu atât mai imperativ să se transpună acest instrument de legislație. și uh, măsurile de verificare a aplicării sunt uh, cu atât mai importante. Mulțumesc încă o dată, Laura. Trecem acum la ultimul punct which is the multi-annual framework for the European Union Agency for Fundamental. Cadrul multianual pentru Uniunea Europeană pentru drepturile fundamentale pentru anii 2018-2022. Mă uit dacă Angelica Mliner e în sală, nu e în sală. O înlocuiește cineva? Whoever it is, is, is, is on the way, perhaps.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 But she's not here today, Angelica Molina. Who, who's on there? On oh, the commission? So we're waiting for the presidency and the, any members that might want to speak. Basically, we're waiting. Așteptăm să mai vină cineva. Nu e corect față de cei care sunt prezenți aici, pentru că e aproape ora 6. A, ah, era prevăzută discuția pentru ora 6. I'm just checking who, who Um, dat fiind că sunt prezentă și voi pune întrebări care probabil nu vor putea fi răspunse de cei prezenți, aș vrea totuși să pun întrebările ca să fie înregistrate și după aceea uh, discuția va continua probabil prin intermediul secretariatelor noastre. Foarte bine, spune domnul președinte, dar încă n-am ajuns la punctul respectiv. Răspunsul e nu, deci. Da, putem deschide punctul respectiv și atunci veți putea face. Sunteți coordonator, știți că lucrurile trebuie să fie făcute în ordine. Sunt oameni care ne urmăresc online și își dau ochii peste cap când văd că un coordonator cere așa ceva. E îngrozitor. N-am apucat nici măcar să deschid, să declar deschis punctul respectiv și ați și luat cuvântul. Da, sigur că vă înțeleg. Împreună cu toți ceilalți membri care își um, petrec o parte din timpul lor așa de valoros aici. Membrii personalului și deputații. There isn't a single liberal <laughs> member here. I can't pick on anyone. Văd că nu avem niciun membru de la liberal. Nu pot să dau cuvântul nimănui. A, vin acum în mașină de la Viena, bun. Colleagues, quick update. We've got the person from the management and board of um, the Fundamental Rights Agency on the Reprezentantul agenției FRA este pe drum, la fel și doamna Mlinar, deci toată lumea urmează să ajungă foarte repede. Vreau să vă dau aceste informații, apoi dumneavoastră hotărâți ce se întâmplă. Oh, I know.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 Okay, colleagues, let's make a start and um, colleagues who are on... Haideți să începem, dragi colegi, discuția și colegii care sunt pe drum o să ni se alăture când ajung aici. Deci, avem în primul rând o prezentare introductivă a deciziei Consiliului de înființare a cadrului multianual pentru Agenția Fundamentală Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale pe perioada 2018-2022. Acest cadru este adoptat odată la 5 ani. Se referă la domeniile de activitate ale FRA. Pe 28 decembrie a fost adoptată propunerea de decizie ce urmează pe baza articolului 352 din tratate să fie aprobată și de Parlament. L-am invitat pe domnul Sierz de Bonu, președinte FREMP, să ne vorbească. Trebuie să găsim o, un acronim mai bun. FREMP e îngrozitor, dar oricum conduceți grupul de lucru FREMP pentru președinția malteză. Prin urmare, bine ați venit și felicitări pentru președinția extrem de eficientă și pentru modul profesionist în care conduceți lucrurile. Vă dau cuvântul acum pentru prezentare. Mulțumesc! Stimate <laughs> domnule președinte, stimați membri ai comisiei, dragi colegi, întâi de toate dați-mi voie să vă mulțumesc în numele Consiliului pentru faptul că dați președinției malteze oportunitatea să vă prezintă un dosar așa de important, care este extrem de important pentru Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale, FRA, pentru ca FRA să-și poată continua activitatea în mod adecvat. După cum știți și după cum domnul președinte tocmai ne-a spus, pentru ca FRA să-și poată desfășura îndatoririle în mod adecvat, e nevoie de un cadru multianual care este adoptat de Consiliu odată la 5 ani. Fără acest cadru, FRA nu își poate continua activitatea. Acest cadru multianual stabilește domeniile tematice ale activității agenției în conformitate cu regulamentul Consiliului de stabilire a agenției. Consiliul trebuie să hotărască în unanimitate cu privire la adoptarea propunerii și Parlamentul European trebuie să-și dea consimțământul în conformitate cu articolul 352 din tratat. Subliniind importanța propunerii pentru decizia de stabilire a cadrului multianual pentru FRA pentru 2018 până în 2022, Consiliul a alocat și-a dedicat timpul și eforturile pentru discuții constructive în grupul de lucru FREMP. Sub președinția slovacă au avut o serie de reuniuni ale grupului de lucru Consiliul este de părere că este important să menționăm că partea fundamentală a propunerii de decizie care stabilește cadrul multianual este articolul 2, care stabilește zonele tematice pentru activitățile FRA și definește limitele activității sale. Câteva dintre acestea putem menționa victimele infracțiunilor, accesul la justiție, egalitate, antidiscriminare, societatea informațională, cooperarea judiciară, acceptarea cazurilor penale, migrație, frontiere, azil și integrarea refugiaților și migranților, rasism, xenofobie și intoleranțe conexe, drepturile copilului, integrare și includerea socială a romilor. După discuții prelungite în Consiliu, a devenit evident că statele membre nu sprijină în mod unanim extinderea ulterioară a domeniului de activitate. În Coreper, în Consiliu, acordul a fost deci Consiliul și Coreperul au confirmat acordul la care s-a ajuns în grupul de lucru și l-au transmis Parlamentului European sub forma unei propuneri de decizie pe 19 decembrie anul trecut. Așa cum am spus anterior, aceste negocieri au fost, s-au derulat sub președinția slovacă. Mă bucur că domnul Thomas Bușca, un membru al președinției slovace, a a fost de acord să fie astăzi alături de mine și să vă răspundă la întrebări. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru timpul acordat și să vă urez tuturor o seară bună. Thank you very much for Sir and, uh... Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Mă adresez raportorilor din umbră acum. Pentru că una dintre ei are niște treabă și trebuie să plece. Deci trecem la doamna Mețola, în numele domnului Knight pentru PP, după care Săraia Post și apoi Barbara Spinelli. Vă rog. Mulțumesc, Claude, mulțumesc, Angel, mă bucur să te văd, Thomas, iar am fost colegi în grupul de lucru FREMP, așa că e o onoare să stau astăzi aici și să discutăm lucruri foarte importante pentru grupul nostru. Îl reprezint pe domnul Nai, care nu a putut să fie astăzi alături de noi și o să citesc comentariile pe care le-ar făcut dacă putea fi aici. Dragi colegi, suntem de acord cu textul Consiliului și am vrea să salutăm organizarea de dezbateri pe acest subiect. Vrem să știm dacă Comisia va prezenta noi propuneri, pentru că Agenția pentru Drepturi Fundamentale are nevoie de un nou cadru multianual până la finele anului. În ceea ce privește cooperarea judiciară, în materie penală și cooperarea polițienească, care să fie introduse în domeniul FRA, am sugerat ca serviciul juridic al Parlamentului să se pronunțe dacă se poate schimba noile domenii tematice doar prin cadrul multianual sau dacă e nevoie să se modifice regulamentul de bază. Există consecințe procedurale dacă nu se acordă consimțământul Consiliului și credem că asta ar trebui să fie discutat. De asemenea, ne um, reprezentăm cererea ca Serviciul Juridic al Parlamentului să ne ofere asistență. Săraia post din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc! Agenția FRA este esențială pentru noi în Comisia Libe și vedem cât de importante uh, vor Vom vedea cât de importante sunt activitățile săptămâna viitoare când veți veni să ne prezentați raportul privind minoritățile în Uniunea Europeană și discriminarea. Activitățile de cercetare privind situația romilor sunt esențiale pentru a monitoriza eficiența și neajunsurile politicilor de integrare UE și ale statelor membre. În grupul SND am hotărât să nu dăm consimțământul pentru această decizie a Consiliului și, de asemenea, credem că există suficient timp pentru că mandatul se va încheia la finele anului actual. Deci o să mai examinăm subiectul. Mulțumesc, Soraya. Barbara Spinelli, raportor din umbră pentru GUE. Mulțumesc. Este important faptul că Consiliul a introdus în cadrul multianual 2018-2022 două schimbări referitoare la, față de programul anterior, nevoia de a analiza situația romilor și din punct de vedere al uh, includerii sociale și uh, introducerea cooperării judiciare și polițienești în materie penală, lucru pe care Parlamentul îl solicitase deja, deși n-am fost ascultați când am definit cadrul plurianual anterior. Cooperarea judiciară și polițienească include aspecte importante pentru securitatea internă a Uniunii terorismul, lupta împotriva criminalității organizate și a fraudei. Date fiind diversele propuneri legislative ale Uniunii privind lupta împotriva terorismului și deci politicile care riscă să aibă o influență mare asupra drepturilor migranților și refugianților și asupra vieții private și protecției datelor cetățenilor, e important ca agenția ca agenția, din proprie inițiativă, să poată desfășura, să poată face studii pe aceste subiecte. Vreau să vă reamintesc câteva puncte pe care pot apărea probleme. Grupul meu consideră că este esențial să se acorde maximă atenției garanțiilor juridice care trebuie să existe în cazul oricărei cooperări polițienești și judiciare. Un alt aspect important pentru noi este nevoia de păstra separate cele două chestiuni pe care le veți avea de abordat. Terorismul pe de o parte și cea referitoare la datoriile Uniunii în ceea ce privește migranții și refugiații pe de altă parte. Mulțumesc! Thank you very much, Barbara. Thank you. Angelica. Mulțumim foarte mult, Angelica. Dacă vrei să um, te instalezi bine, dăm cuvântul comisiei și apoi ai cuvântul. Mulțumim că ai ajuns la timp. Comisia. Da, domnule președinte, nu știu, mă întreb, n-ar fi mai bine să ascultăm întâi raportorul, pentru că înțeleg din partea raportorilor din umbră că s-ar putea să existe o uh, o tendință de a nu acorda consimțământul din anumite motive și poate ar fi mai bine să răspund odată ce știu motivul. Da, îmi spune domnul președinte, încercam să aranjez lucrurile cât mai bine. Angelica, par să fii gata să intervii, așa că am vrut doar să-ți ofer un pic de timp să te aranjezi, dar iată, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim comisiei. Îmi cer scuze, dar am fost... Uh, am avut o întârziere cu avionul. Pe scurt, îmi pare rău. Vreau să mulțumesc Consiliului și Comisiei pentru activitatea desfășurată pe acest subiect. Ați constatat pe bună dreptate că avem o atitudine oarecare oarecum sceptică. Îmi pare rău, dar nu s-a ajuns la un acord în ceea ce privește introducerea noilor domenii în sfera de activitate a FRA, în cadrul, noul cadru multianual. Excluderea a fost hotărâtă de Consiliu, în ciuda propunerii Comisiei. E regretabil acest lucru și la nivel judiciar și la nivel politic. După intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, cooperarea polițienească judiciară în domeniul penal a devenit parte a dreptului european și este acoperită de sarcinile agenției. Îmi preocupă semnalul transmis de Consiliu care pune piedici în calea contribuțiilor și colaborării la nivel european. Comisia noastră este din ce în ce mai implicată în acest dosar legislativ. Avem o nouă adoptată directivă privind contraterorismul, care este doar un exemplu. Există sprijin legislativ care este mai necesar ca nicicând dacă vrem să producem legislație care în care drepturile fundamentale să fie exa- echilibrate. Sunt de părere că FRA trebuie să poată hotărâ uh, care sunt programele sale multianuale și aștept să discutăm toate aceste puncte cu raportorii din umbră. Am făcut deja acest lucru și um, comisia a înțeles exact cum, care este poziția noastră. Mulțumesc, Angelica. Cred că ai avut probleme cu transportul pentru că uh, Avionul cu care am venit și eu din Viena a avut întârziere, deci fără îndoială că spui adevărul. Am fost cu Angelica săptămâna trecută, o poveste lungă. Comisia a auzit-o pe doamna raportare și pe raportorii din umbră, dacă puteți da un răspuns. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Întâi de toate, dați-mi voie să vă spun că înțeleg poziția raportoarei după cum ați spus în propunerea comisiei care a fost prezentată în iulie, am sugerat ca parte a MAFIN să introducem și aceste cooperări în domeniul penal și polițienesc, pentru că sunt aspecte importante pentru drepturi fundamentale și e nevoie de date importante în acest sens. În contextul crește, intensificării cooperării polițienești și judiciare între statele membre. FRA deja se ocupe de aceste chestiuni, deci FRA deja face aceste lucruri, de exemplu în ceea ce privește copiii în proceduri penale, transferul prizonierilor, dreptul la interpretare, lista cu numele pasagerilor. Deci FRA lucrează în aceste domenii deja. Și am propus în iulie Considerăm că aceste domenii trebuie să facă parte din domeniul oficial de activitate al FRA pe următorul interval, însă, așa cum a spus președinția, au avut loc discuții îndelungate în, grupul de lucru FREM, în Consiliu, și statele membre nu au ajuns la un acord. Încă o dată înțelegem poziția raportorului, dar principala noastră preocupare este că FRA are nevoie de un cadru multianual uh, în 1 ianuarie 2018 trebuie să fie în vigoare pentru a putea continua să funcționăm. Deci este principala preocupare pe care avem și se pare că s-ar părea că timp există, dar nu uitați că avem articolul 352 care necesită consultări ale anumitor state membre, între statele membre și parlamentele naționale și din experiența noastră pentru Regatul Unit, de exemplu, a fost nevoie de 10 luni. Deci să avem și asta în vedere. E, trebuie să avem o abordare pragmatică. Comisia, sigur, este deschisă la discuții și gata să ajute. Thank you very much. Mulțumesc, a fost foarte limpede Uh, invita acum membrii din prezidiu să tragă concluzii, sau poate Angelica, dacă dorește să aibă o reacție. Vreau să spun că suntem conștienți de toate aceste constrângeri și de faptul că Agenția pentru Drepturi Fundamentale uh, necesită până la urmă un uh, cadru financiar multianual până la finele anului 2018. Noi credem cu sinceritate că aceste elemente, cooperarea polițienească și cooperarea judiciară trebuie să fie incluse, dar va trebui să discut cu raportorii din umbră și dacă găsim o poziție majoritară, ea se va reflecta în document. Mulțumesc, este un punct de vedere foarte clar din partea raportoarei și raportorilor din umbră, dar înțelegem foarte clar uh, ceea ce a spus Comisia. Mulțumesc tuturor. Poate câteva cuvinte finale din partea președinției? Nu, e totul în regulă. Atunci, stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult. Punctele de vedere au fost exprimate cu maximă claritate. Mulțumesc, stimați colegi și pentru prezența dumneavoastră până la final. Iar colaboratorii noștri eh, vor trebui să lucreze intens în perioada următoare.